Uh, um, Bună dimineața tuturor. Acum că doamna Bastos, doamna raportor, este prezentă, putem să începem lucrările de pe ordinea noastră de zi foarte complexă de astăzi. Este o ședință cu durată de o zi. Și, acesta fiind spus, aș dori să salut și audiența care s-ar putea să ne asculte pe internet, pentru că această ședință este difuzată pe uh, internet. Aceasta este o reuniune suplimentare. Nu uh, avem uh, noi uh, uh, subiecte uh, de discutat, dar dacă doriți subiecte noi puteți să le solicitați pe internet. Putem adopta ordinea de zi dacă sunteți de acord, însă aș dori să vă anunț, după cum puteți uh, vedea, că am schimbat uh, ordinea de zi am inversat punctele uh, doamnei Bastos și domnului Roșfor. Așadar, doamna Bastos poate începe. Bănuiesc că proiectul de ordine de zi este adoptat. Vă mulțumesc pentru aceasta. Avem și proiectul, uh, avem și uh, procesele verbale de la uh, întâlnirea anterioară și dacă nu aveți comentarii până la uh, finalul acestei uh, întâlniri de astăzi, aceste procese verbale vor fi considerate adoptate. Trecem acum uh, la un raport foarte important pe care îl face doamna Bastos în numele comisiei noastre. Este un raport complex și interesant. Îi urăm bun venit doamnei. Și uh, putem să spunem că disponibilitatea dumneavoastră a fost uh, mereu evidentă în legătură cu acest raport. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceasta, doamnă Bastos, și să reamintesc faptul că uh, domnul uh, Rex, în raportul său, pe piața unică pentru uh, consumatori uh, a uh, dorit identificarea 20 de preocupări principale ale cetățenilor cu privire la piața unică, care să cuprindă îngrijorările și frustrările consumatorilor. S-a lansat anul trecut formul pentru protecția consumatorilor la Cracovia și atunci am invitat mai multe comisii interesate să ne transmită rapoarte. Doamna Bastos a primit uh, un răspuns pozitiv din partea unor uh, comisii, ne va spune câte ceva în legătură cu uh, acestea, uh, deși nu toate subiectele abordate cad sub competența noastră, însă vor fi idei pe care le-am putea consolida împreună. Pentru că noi suntem până la urmă custozii uh, chestiunilor legate de uh, piața unică. Sunt încântat, doamnă, să vă dau cuvântul pentru a vedea ce progrese am înregistrat și pentru a vedea care au fost amendamentele înaintate până în acest moment. Dau apoi uh, cuvântul doamnei McClarkin, uh, care este raportor din număr pentru uh, ECR, și apoi uh, și socialiștii Bănuiesc și Alde se vor uh, alătura. Doamnă Bastos, mă bucur să vă pot da așadar cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte uh, uh, urări de însănătoșire. Acum, în ceea ce privește amendamentele și um, situația acestui raport um, care este o provocare, aș dori să vă spun câteva cuvinte, dar înainte vreau să vă reamintesc că aici este vorba uh, de 20 uh, de preocupări principale ale cetățenilor în ceea ce privește funcționarea pieței unice și în ceea ce privește drepturile lor pe piața unică și în ceea ce privește întreprinderile europene. Comisia Europeană a avut o poziție mm, foarte îndrăzneață, dar are uh, niște lacune în ceea ce privește informarea și în ceea ce privește o chestiune legată de legisla legislație. Și încă o problemă, eh, am, noi am încercat să dăm uh, orientări și nu neapărat soluții la aceste 20 de preocupări. Am încercat să facem în așa fel încât să se uh, umple aceste lacune despre care v-am vorbit. Toate în același timp ne dăm seama, bineînțeles, foarte bine că aceste aceste lacune, dacă nu sunt rezolvate în același timp, dacă dacă aceste piedici nu sunt depășite în același timp și uh, în paralel, precum și complementar, atunci s-ar putea foarte bine ca aceste 20 de preocupări să rămână în picioare. Iar într-o situație de criză, asemenea celei actuale, este foarte important ca cetățenii și întreprinderile să recâștige, să recapete încredere în Europa, dat fiindcă acum aceasta este zdruncinată. Piața unică reprezintă un element foarte important pentru această recapătare a încrederii, precum și pentru un, pentru oferirea unui nou imbold, precum și uh, a unei uh, speranțe reîntregite în creșterea și uh, dezvoltarea europeană. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, sunt mai multe com- comisii care au redactat avize alături de noi. Aceste avize se întemeiază pe o solicitare făcută de dumneavoastră, domnule președinte, de a nu exista răspunsuri concrete la cele 20 de preocupări, ci măsuri și recomandări care să aibă, care să-și aducă contribuția la posibilitatea statelor membre de a-și asuma rolul important pe care îl au în rezolvarea acestor preocupări. Noi am încercat în egală măsură să spunem și următorul lucru. Nu are rost să dăm răspunsuri concrete, fiindcă aici Comisia Europeană, în uh, multe dintre preocupările subliniate de cetățenii europeni, a demarat deja diverse acțiuni de iniția- din proprie inițiativă legislativă, mai ales în ceea ce privește calificările profesionale, în ceea ce privește îmbunătățirea accesului uh, la contractele publice, în ceea ce privește, de pildă, uh, omologarea autoturismelor cumpărate în alte state membre, um, uh, cardul profesional și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește amendamentele propriu-zis, am primit 82 de amendamente, dintre care 24 au fost elaborate de mine însă. Scopul acestor 24 de amendamente a fost îmbunătățirea și aprofundarea proiectului de raport. Cele 58 uh, de măsuri prezentate nu prezintă probleme și uh, se merg în direcția pe care am dorit-o noi uh, în inițial. Am dorit măsuri generale și nu soluții specifice, așa cum v-am spus. Aceste amendamente, deci, se uh, Uh, îmbunătățesc raportul și reprezintă, uh, este limpede, o încercare de a îmbunătăți conținutul raportului. Iată de ce vă mulțumesc tuturor uh, dumneavoastră celor care ați înaintat amendamente. Mulțumesc și domnului Rochefort, care a înaintat unele amendamente care ar debloca structura um, într-un fel, iar uh, care, mă scuzați, care ar um, care ar fi stricat structura acestui, raport, acestui, acestui raport. Iată de ce s-a renunțat până la urmă la amendamentele 69, 70, 71, 76, 78, 79. Până la urmă am ajuns la un compromis care cred că nu va pune uh, probleme, ci din potrivă, aș dori eh, să vă vorbesc despre două amendamente ale domnului Curea de Campoș, care se referă la textul pieței unice și al comerțului electronic. Este vorba de două amendamente inovatoare care își aduc o contribuție foarte importantă în ceea ce privește impactul uh, măsurilor luate la nivel legislativ în ceea ce privește uh, efectul lor asupra funcționării pieței unice. În cele din urmă, domnule președinte, aș dori să uh, vă vorbesc despre calendar și modificarea acestuia. S-a solicitat această modificare de către mine, dar fiindcă trebuie să particip uh, la o campanie regională la mine în țară, am solicitat, deci, ca dezbaterea amendamentelor să fie amânată de pe 20 pe 21 iunie, dezbaterea va avea loc pe 9 iulie, iar votul la comisie pe 10. Și nu se schimbă votul în plenară. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare. Mulțumesc tuturor colegilor și aștept în continuare să aibă loc schimbul de păreri pentru a ajunge la elaborarea de compromisuri. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Ar fi interesant atunci când conchideți discuția să ne spuneți uh, cum veți integra o parte din materialul foarte interesant care ne-a parvenit prin aceste avize pentru a obține un text uh, coerent. Cred că asta ar fi o sarcină destul de dificilă, însă probabil uh, aveți nevoie de timp pentru a integra toate amendamentele de compromis și pentru a integra toate aceste idei. Oricum, mă bucur că avizele din partea anumitor comisii sunt atât de cuprinzătoare în acest moment. Văd că și doamna Râle este în sală, însă dau înainte cuvântul doamnei McClarkin pentru că a fost uh, primul raportor din umbră prezent în sală. Apoi dau cuvântul doamnei uh, Rule, care este și dânsa raportor din umbră, apoi domnului Schwab și oricărui alt membru care ar dori să ia cuvântul. Doamna McClarkin. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru raportul său. Cred că piața unică este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm pentru a putea să ajungem la o piață unică completă oricum, este una dintre cele mai mari preocupări uh, care uh, se repetă în scrisorile care îmi sunt adresate de uh, votanții din circumscripția mea. Oricum, se pare că putem să le ascultăm îngrijorările. Am înaintat câteva amendamente în acest sens și sper că vor consolida raportul așa cum doamna Bastos tocmai a menționat în această dimineață. Voi menționa câteva dintre acestea astăzi. Întotdeauna trebuie să ne gândim la IMM-uri și de aceea am înaintat niște amendamente care sublinează importanța lor pentru piața unică. Acestea sunt absolut esențiale pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere în Europa. Avem nevoie disperată de acestea. De aceea am sugerat ca Comisia să revizuiască regulamentele și directivele care au un impact negativ asupra IMM-urilor uh, și să înainteze un raport cu recomandări în legătură cu acest subiect. Aș dori ca Comisia să își sporească eforturile pentru a se axa uh, pe impactul regulamentelor asupra industriei, uh, asupra IMM-urilor și asupra micro pentru a veni cu regulamente rezultate mai bune și țintite, pentru că aceasta este calea cea mai bună pentru a reduce povara administrativă pentru IMM-uri. Comerțul electronic este esențial pentru completarea pieței unice și e important să sporim uh, din ce în ce mai mult rolul comerțului electronic pentru că creează oportunități pentru întreprinderi. În ceea ce privește cadrul pentru recunoașterea calificărilor profesionale, cred de asemenea că trebuie să legăm totul uh, de mecanismul de alertă pentru piața unică pentru a ne uh, axa pe mobilitate și pe consolidarea pieței muncii aici în Europa. De asemenea, pot să spun că faptele vorbesc mai bine decât cuvintele, așadar se pot găsi folosi și căi nelegislative de acțiune. De aceea am înlocuit termenul propuneri cu acțiuni în aliniatul 2. Sper să vă reamintiți acest lucru și în cel din urmă solicit Comisiei să-și consolideze efortul uh, de a găsi o valoare adăugată uh, pentru propunerile pe care le, ne, le înaintează, pentru că trebuie să uh, aibă un efect pozitiv și în acest sens trebuie să facem evaluări de impact pentru a vedea dacă măsurile sunt relevante pentru întreprinderi și pentru consumatori și că nu favorizează numai politicienii. Trebuie să reținem atunci când implementăm legile toate aceste aceste aspecte. Trebuie să ne gândim puțin și la aceste îngrijorări, să vedem cum am putea să le uh, abordăm pentru a putea face o diferență reală și de-abia aștept colaborarea cu doamna Bastoș. Domnul președinte, mulțumim, uh, doamna McCarkin. Doamna Rule are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să spun că e păcat că anumiți eurodeputați care au înaintat amendamente nu sunt prezenți în sală, pentru că aș avea anumite întrebări pentru aceștia. Aș dori să salut amendamentele înaintate uh, pentru IMM-uri uh, și majoritatea amendamentelor înaintate doamna uh, Bastos. Am câteva întrebări, însă colegul care a înaintat amendamentele care îmi pun mie probleme nu este aici în sală. Este vorba de amendamentul 13 și fondurile structurale. Aici am câteva întrebări. Am întrebări și pentru domnul Roșfor în legătură cu amendamentul 40 uh, pentru sistemul IMI. Ar trebui găsit un temei juridic uh, adecvat pentru sistemul IMI și am solicitat uh, comisiei să evalueze din perspectiva impactului această propunere. Propunerea domnului Roșfor însă merge în direcție opusă. Am o întrebare și în ceea ce privește uh, amendamentul 65 al doamnei Bastos. N-am neapărat o problemă, dar am impresia că dânsa vorbește despre uh, dreptul vânzărilor și cred că s-ar putea să avem aici o problemă, pentru că avem o directivă asupra căreia ne uh, axăm acum, dar nu ne-am terminat acolo activitatea și în același timp uh, Uh, solicităm uh, Comisiei să se bazeze pe această directivă pe care noi încă n-am terminat de uh, n-am terminat-o de analizat aici în Comisie. Deci sunt chestiuni care sunt deocamdată încă în curs. Domnul președinte? Da, aveți dreptate aici cred că trebuie să ne axăm uh, pe aspectele care vor umple anumite goluri și, așa cum spunea și doamna Bastos, uh, trebuie să ne gândim puțin uh, la statele membre și la problemele pe care le-ar putea avea acestea. Doamna Weiler are cuvântul. Nu știu dacă vorbiți în numele domnului Repo, dar oricum vă dăm cuvântul. Nu, nu vorbesc uh, în numele raportorului din umbră. Când am uh, citit textul comisiei, uh, am avut câteva întrebări și nu știu însă dacă e cineva prezent în sală din partea comisiei pentru a răspunde la aceste întrebări. În legătură cu ultimul comentariu făcut, mă gândesc că poate n-ar trebui să încărcăm acest raport cu subiecte care <coughs> sunt uh, uh, deja funcționale, pentru că noi ne ocupăm uh, deja de calificările profesionale, să spunem. Noi ne axăm așadar pe legislație și colegii ar putea să ne spună, dacă nu cumva e o idee bună, uh, să nu integrăm aici uh, aspecte care uh, sunt discutate și aproape finalizate în altă parte. Întrebările mele se leagă de anumite justificări, de ce anumite lucruri nu funcționează. Comisia ne spune că asta se întâmplă datorită unei aplicări greșite a legislației europene. Mie mi se pare puțin uh, ciudată această formulare. Comisia, până la urmă, trebuie ea însă să se asigure că legislația europeană este bine pusă în aplicare. Este o sarcină a executivului care nu ne revine nouă. Noi ar trebui doar să luăm notă de faptul că, într-adevăr, Comisia și-a făcut treaba așa cum trebuie. Ar trebui să vedem ce părere are Comisia în acest uh, sens. Care sunt cauzele? Fragmentarea pieței uh, capitalului, uh, proasta aplicare a legislației europene? E bine, lucrurile acestea le știm, dar ce se întâmplă cu uh, plata TVA-ului? Există anumite prevederi de implementare care ne lipsesc și atunci așteptăm cu interes explicațiile Comisiei. Mulțumesc, ne-ați amintit uh, elegant faptul uh, că uh, nu am salutat prezența uh, reprezentantului Comisiei în uh, sală. Vă salutăm, domnule, și vă vom da cuvântul după intervențiile eurodeputaților. Cred că domnul Schwab dorește să intervină. Mulțumesc. În numele grupului PPE aș dori să o felicit pe doamna raportor, pe doamna Baștoș, în legătură cu acest uh, raport și cu amendamentele pe care le-a înaintat. Raportul în întregimea sa chiar uh, ia în considerare cele 20 uh, de îngrijorări principale ale cetățenilor în legătură cu piața unică și cred că uh, raportul merge în direcția cea bună. Însă, există câteva aspecte care au apărut în dezbatere aici. Pentru că uneori aceste rapoarte, acest gen de rapoarte, sunt adesea vagi. Conțin anumite formulări uh, tipic administrative, un limbaj de lemn care cred eu ar trebui evitat uh, aici. Doamna Bastos uh, însă s-a referit la problema guvernanței într-o manieră bună și se întreabă cum monitorizează Comisia implementarea acquis în statele membre. S-a pus problema anumitor propuneri legislative care au fost uh, discutate deja în uh, acest uh, for, dar care au apărut din nou în acest raport. Cred că una dintre îngrijorările majore ale cetățenilor poate fi rezolvată prin Single Market Act 1 și 2. Dacă acestea nu reușesc să rezolve anumite probleme, într-adevăr mai putem face câte ceva, dar important este, este să armonizăm lucrurile. Întrebarea cheie însă pentru piața uh, unică întregime este dacă uh, legile europene existente sunt cu adevărat uh, aplicate. Apoi, dacă analizăm puțin acest raport, ne dăm uh, seama că ne dorim ca cetățenii europeni să aibă acces mai facil la diverse servicii uh, digitale. Servicii digitale europene. S-a menționat și aspectul uh, soluționării uh, online a litigilor. Și uh, în acest context s-a menționat și posibilitatea înființării unui portal european. S-ar putea să existe multe servicii oferite de acest uh, portal, însă trebuie să ne gândim exact ce ne dorim pentru a nu reinventa roata de fiecare dată. Oricum, raportul este bun și aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru uh, amendamentele sale pozitive. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Atunci, uh, probabil domnul Volinski din partea comisiei ar putea să răspundă la câteva dintre întrebările adresate. Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Mai întâi uh, aș dori să îi mulțumesc uh, și eu, uh, doamnei Bastos, pentru o muncă excelentă. Comisia salută acest raport și se bucură de faptul că acest raport atrage atenția la anumite aspecte și așa înțelegem cu toții câte mai trebuie făcute pentru a putea aborda chestiunile importante pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Au fost menționate două aspecte astăzi aici unul viza implementarea. Și, dincolo de motivele specifice pentru care anumite chestiuni specifice nu funcționează în viața reală, e bine, uh, Comisia încearcă să identifice și lipsurile de natură generală care se află în spatele acestor cauze. Cum s-a explicat, s-a explicat și în document, uh, implementarea este uh, Probleme legate de implementare nu țin doar de o implementare greșită sau de uh, o lipsă a implementării, deși statele membre uh, vor fi invitate la un forum împreună cu Comisia pentru a aborda uh, problema deficitului implementării directivei, însă există și alți factori uh, uh pentru care uh, legile nu funcționează așa cum uh, trebuie. Statele membre folosesc uneori anumite legi care presupun adăugarea unor condiții suplimentare la cele care apar în directivele europene și care adesea nu se alinează uh, legislației uh, europene și obiectivelor uh, acesteia. În același timp, apar probleme care țin de aplicarea uh, incorrectă a regulilor și de lipsa unei consecvențe uh, în aplicarea legii de către diverse autorități. Probleme unor se leagă de dificultatea de a rezolva probleme sau de a uh, rezolva litigi atunci când lucrurile nu uh, merg așa cum trebuie. Uneori lucrurile nu sunt abordate în uh, cadrul uh, juridic european și adesea e nevoie de cooperare mai bună între statele membre pentru a se asigura că uh, legile funcționează în practică. Comisia este gata oricum să-și sporească eforturile și în acest context putem spune că am supravegheat întotdeauna progresele înregistrate. Mai sunt și alte chestiuni care nu țin neapărat de uh, comisie și aici e nevoie de o mai bună cooperare uh, între statele membre și de implicarea lor. Suntem mulțumiți uh, de faptul că uneori uh, statele uh, membre sunt gata să uh, intervină pentru a ne ajuta în a ne atinge obiectivele legate de piața unică. Uh, Câteva cuvinte acum în legătură cu Europortalul menționat. Sunt uh, uh, în totalitate de acord cu acest uh, Europortal, însă să reținem faptul că este vorba despre un portal unic care să conțină informații pentru cetățeni, pentru întreprinderi. Mereu revizuim conținutul, încercând să găsim noi secțiuni sau subsecțiuni care să fie interesante pentru consumatori, uh, și uh, în același timp uh, Comisia a lansat un proiect de raționalizare care înseamnă că încercăm să limităm uh, numărul site-urilor de internet, că încercăm să le revizuim pentru a vedea care sunt cele care nu uh, au prea mulți uh, vizitatori pentru a putea să ne uh, concentrăm atenția pe uh, informațiile esențiale care se, găsea, care se, se găsească într-un singur uh, loc. Oricum, uh, ne bucurăm că există această abordare cuprinzătoare și că se abordează toate uh, aceste subiecte. Vă mulțumim foarte mult. Nu știu dacă ați răspuns la toate întrebările doamnei uh, Vaio, probabil la câteva dintre acestea. Dar se pare că dumneavoastră veți adresa întrebările domnului Barnier, pentru că dânsul uh, este gata să vină în mijlocul nostru pentru a ne vorbi de inițiativele sale legate de Single Market Act 2. Probabil la următoarea ședință se va întâmpla asta, dar oricum veți afla analizând viitoarea ordine de zi. Cred că chestiunea care vizează portalul uh, și site-urile um, de internet concentrate. Uh, e bine, acestea sunt chestiuni asupra căreia comisia noastră a insistat dintotdeauna. Și mă gândesc că am putea să obținem și uh, niște uh, avize independente în legătură cu acest subiect. Oricum nu putem uh, să facem uh, toate lucrurile deodată. Doamnă Bastos, doriți să faceți un rezumat al discuției și să ne spuneți uh, care sunt uh, planurile dumneavoastră legate de uh, munca dumneavoastră viitoare cu celelalte comisii pentru a putea să le integrăm opiniile în raportul acesta cuprinzător. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul, McClarkin, Barbara și alții în ceea ce privește contribuțiile pe care și le-au adus cu privire la amendamente. Mulțumesc reprezentantului Comisiei Europene. Și, bineînțeles, e limpede că aici este vorba de o problemă de proastă guvernanță. Și din partea Comisiei Europene trebuie să, se sporească eforturile, dar și din partea statelor membre pentru a depăși piedicile care se pun în calea funcționării pieței unice și pentru a ne asigura că cetățenii și întreprinderile europene capătă mai multă încredere în piața internă și Um, reușesc să beneficieze de toate avantajele sale. Acest raport uh, reprezintă un semnal de alarmă în acest sens. Într-adevăr, uh, ne dăm seama că aici este vorba de o chestiune de voință și eforturi politice. Este foarte important să uh, treacă acest raport din acest motiv. Iată de ce importanța IMM-urilor, importanța comerțului electronic, a calificărilor, competențelor profesionale, impactul propunerilor pe care dorim să le prezentăm uh, sunt uh, abordate aici și au fost ridicate și de colegii mei astăzi, iar toate aceste subiecte uh, sunt uh, tratate cum trebuie în acest raport. Are rost sau nu să facem uh, referire la subiectele deschise? Mm, nu știu, o întrebare foarte bună. Amendamentul 65 uh, săvârșesc acest păcat, să spunem așa, va fi de revizuit de către mine, poate îl modific sau îl retrag, vom vedea. Apoi, uh, includerea tuturor avizelor de la comisiile asociate, includerea tuturor ideilor provenind de la acestea, va fi uh, o, o activitate de asigurare a coerenței. Nu va fi ușor deloc, dar sunt sigură că pot să mă bizui pe sfaturile Uh, comisiei, uh, a altor grupuri politici uh, și a raportorilor din umbră. Și nu în ultimul rând, aș dori să vă spun că aceste lacune pe care cetățenii și întreprinderii le-au simțit reprezintă bețe în roate în roatele procesului european în ansamblul său. Și aș dori să nu pierdem din vedere acest element fundamental. Raport, raportul acesta are un rol simbolic, ar putea să facă ceva, să-și aducă o oarecare contribuție pentru a recâștiga încrederea în proiectul european. Iată de ce contăm pe dinamismul uh, Comisiei Europene, comisarului Barnier, în ceea ce privește aplicarea măsurilor și propunerilor care se referă la drepturile și așteptările, preocupările cetățenilor și întreprindere și ne bazăm și pe eforturile statelor membre în vederea aplicării legislației europene și în vederea furnizării de informații care să permită tuturor uh, să aibă acces uh, la care uh, să permită tuturor să-și cunoască drepturile și beneficiile de mm, pe urma pieței interne. Mulțumesc. Să recapitulăm calendarul, spune domnul președinte. Votăm în comisie pe 10 iulie. Dar veți avea mai mult timp pentru compromisuri până atunci și în luna septembrie vom vota în plenară. Am dreptate? Întreabă domnul președinte, da? Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Avem o, o pauză acum, fiindcă am schimbat programul pe ordinea de zi. Domnul Roșford nu va ajunge înainte de ora 10. Haideți să luăm o scurtă pauză de cafea până la ora 10, dar vă rog să fiți prezenți aici la 10 fix, fiindcă mai avem uh, protecția consumatorului și alte puncte foarte importante pe ordinea de zi. Vă reamintesc și că doamna comisar Nelly Cross uh, va fi alături de noi la ora 3 în această după pentru a discuta despre agenda digitală și, pentru pro- și despre programul de lucru pentru anul viitor. Sper să fiți prezenți în uh, număr mare, dar sunt sigur că doamna Galer va fi prezentă, care, care are un interes special aici, dar vă înștiințez pe toți de vizita doamnei comisar pentru a fi prezenți aici după amiază. Acum luăm o pauză de 10 minute și vă rog să vă întoarceți la 10 fix.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 I think we're now uh, ready to uh, Haideți să ne reîncepem lucrările, doamnelor și domnilor. Ure, urez uh, bun venit uh, lui Robert Rochefort, care a sosit aici de la Paris uh, și mulțumesc pentru că a ajuns la timp. Știu că uh, Weekendul a fost uh, foarte tumultos în politica Franței și, de fapt, ultimele luni au fost foarte încărcate. Deci, uh, urăm bun venit și lui Jacqueline Miner, care este mm, director uh, um, responsabil pentru protecția consumatorului. Uh, vă mulțumim că sunteți alături de noi cu echipa dumneavoastră. Domnul uh, Mihol, domnul Ferhoven. Bun venit tuturor! Acum, raportorii din umbră, doamna Roitova va lua cuvântul în numele domnului Busutil. Doamna Perez va fi alături de noi în curând, doamna Ruler și ceilalți sunt deja aici. Și eu, de pildă. Sunt raportor din umbră din partea grupului meu, voi lua cuvântul. Avem un proiect de raport uh, al domnului Roșfor privind uh, protecția, pro, program privind protecția consumatorilor. Voi da cuvântul uh, raportorului, apoi raportorilor din umbră, pe care doamnei Miner și la final domnul uh, Roșfor va conchide vorbindu-ne și despre calendar. Domnule raportor, mulțumesc, domnule președinte. Uh, în această dimineață discutăm despre un proiect de regulament al Comisiei care stabilește cadrul de finanțare ale acțiunilor Uniunii Europene în, pe, pentru pe protecția consumatorilor pentru 2014-2020. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că, în linii mari, sunt pentru această propunere. Sunt de acord cu cele patru obiective propuse de Comisie, care merg în aceeași direcție cu programul anterior și aș dori să vă spun câteva cuvinte despre acestea imediat. Haideți să ne amintim totuși că acest uh, regulament trebuie să-i permită Uniunii Europene să dispună de instrumente pentru a, față, pentru a face față noilor provocări legate de protecția consumatorilor. În cadrul proiectului Europa 2020, vă reamintesc că um, în introducerea comisiei a acestei propuneri se spune că cetățenii trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a fi uh, în întregime actori pe piața unică. Vreau să vă spun în acest sens că în această introducere mi se pare că pe bună dreptate, acest uh, program trebuie să fie mai bine orientat către viitor, trebuie să se pună accentul pe obiective mai strategice și să se facă referire la agenda pentru consumatori care va stabili cadrul strategic al politicilor cons- pentru consumatori pe viitor. Haideți să nu mai revenim totuși asupra uh, complexității acestui subiect înainte de a avea stabilită agenda. Cadrul finan... Este vorba despre cadrul financiar, despre alocarea de credite. Acest uh, obiectiv uh, are un program modest, fiindcă suma medie propusă anual pe cap de consumator reprezintă 5 centime, uh, eurocenți și nu mai mult. Am fi vrut mai mult, dar în același timp știm ce situație bugetară ne aflăm, deci propun menținerea sumelor uh, actuale în ceea ce privește uh, întregimea programului, chiar dacă uh, în ceea ce privește Comisia Sure am dori să se menționeze faptul că trebuie să uh, să se permită o majorare a resurselor pentru următorul cadru multianual de 5%. Am uh, pus această, not- această notă în comentarii pentru a reaminti obiectivele Parlamentului European în cadrul negocierilor bugetare pentru toate programele. Aș dori acum să vă fac câteva observații în ceea ce privește cele patru obiective ale acestui program. Primul obiectiv este pentru mine cel mai important. Uh, doresc ca acesta să fie accentuat. Este vorba despre consolidarea securității, siguranței consumatorilor europeni. Suntem cu toții de acord uh, asupra faptului că avem nevoie de servicii sigure. Iată de ce trebuie ca piețele să fie supravegheate uh, cum trebuie, într-un sistem bine pus la punct în Uniunea Europeană. Avem instrumentul RAPEX, bineînțeles, care are nevoie să fie modernizat, trebuie să fie sporit uh, numărul de notificări, mă scuzați, uh, notificările cu privire la produsele periculoase au crescut uh, din 2010. Uh, Iată de ce vă propun uh, ca acest obiectiv să se regăsească la nivel financiar, să fie majorat de 3%, trecând de la 22 la 25%. După mine, acesta este obiectivul principal și trebuie să spunem răspicat acest lucru. Al doilea obiectiv este vorba despre informare și educație și acestea sunt elemente foarte importante, bineînțeles, dar aici evaluările acțiunilor întreprinse în cadrul programelor uh, anterioare sunt uh, împărțite. Eu uh, consider că acest obiectiv, al doilea obiectiv, la nivelul la nivelul acestui obiectiv, finanțarea ar trebui să fie scăzută să trecem de la 37 la 34% la nivelul finanțării, pe de o parte, fiindcă lansarea tabloului de bord a fost a avut loc, deci toate costurile fixe au fost um, uh, făcute și ar trebui să reducem analizele costisitoare și ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acțiuni eficiente și concrete. În ceea ce privește uh, evaluările în domeniul acțiunilor uh, de educație, a formărilor, uh, evaluarea Dolceta. Aici există unele lacune, iar Comisia recunoaște acest lucru. S-a prevăzut să se renunțe la proiectul Dolceta, A, iar aici se justifică reducerea bugetului alocat acestui obiectiv numărul 2. Aș dori acum să vă spun câteva cuvinte despre modalitățile de punere în aplicare a acestui program. Din punctul meu de vedere, Adoptarea programului de lucru anual reprezintă o alegere politică, astfel încât propunerea comisiei după mine nu respectă suficient competențele acordate de tratatul uh, privind funcționarea Uniunii Europene, astfel încât, în conformitate cu articolul 290 al tratatului, vă uh, propun să recurgem la actele delegate pentru adoptarea programelor de lucru anuale, precum și pentru a completa lista acțiunilor de la anexa 1. Iată deci elementele principale. În acest proiect de raport uh, se aduc și uh, încercări de îmbunătățire a indicatorilor, mai ales a celor, acelora de la anexa 2, iar în ceea ce privește propunerile la fiecare obiectiv, am uh, dat deja câteva, aș dori să vă spun că la obiectivul numărul 2, sprijinul acordat asociațiilor de consumatori europene nu trebuie să fie pus sub semnul întrebării, acesta reprezintă un element foarte important aceste organizații joacă un rol foarte important uh, și uh, recunoscut în ceea ce privește distribuirea, distribuirea răspândirea informațiilor, deci propun să fie sprijinite din plin. Vă propun uh, încă un aspect care poate va fi dezbătut, care nu, nu e neapărat o inovare, ci o orientare. Este vorba de stabilirea unor sisteme de comparare fiabile și accesibile, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere transfrontaliere, trebuie să avem date în ceea ce privește prețul, calitatea, durabilitate pentru a putea face o comparație, care, ceea ce ne-ar aduce o plus valoare, chiar dacă la o, ora actuală există site-uri internet uh, care sunt uh, rezultatul unor, unor inițiative private, dar care nu sunt neapărat de încredere. Uh, în ceea ce privește obiectivul 3, care se referă la căile de atac, trebuie să punem acces pe accesibilitatea acestor mecanisme în ceea ce privește soluționarea litigilor. Vom vorbi mai târziu uh, în această dimineață despre acest subiect, dar în ceea ce privește programele pentru consumatori, doresc să se pună accentul pe faptul că există persoane care, cum să spunem, uh, care nu au um, acces, nu au echipamentul modern pentru a avea acces la aceste forme moderne de soluționare a litigilor. Uh, e vorba de persoane vulnerabile, să zicem vârstnici sau persoane care nu beneficiază de instrucție. În programul de formare a Comisiei, în termen general, trebuie să se pună accent pe uh, formarea uh, consumatorilor pe tot parcursul vieții. Comisia insistă asupra consumatorilor tineri în repetate rânduri, dar eu cred că trebuie să existe un echilibru, trebuie să se țină cont de toate categoriile de consumatori și mai ales în ceea ce privește uh, toate vârstele. Obiectivul 4, care se referă la respectarea legis- legislației și cooperarea între instanțele naționale, uh, Aici vreau să vă spun că sunt întru totul de acord cu propunerea Comisiei de a trece de la 50 la 60% în ceea ce la 70% în ceea ce privește cofinanțarea organizațiilor de consumatori, organizații care funcționează în rețea și care sunt foarte folositoare în ceea ce privește sprijinul dat consumatorilor, atât în ceea ce privește chestiunile cu caracter transfrontalier, cât și altele, dar aceste centre trebuie să fie mai bine cunoscute la ora actuală, fiindcă nu sunt suficient de bine cunoscute de către consumatori la ora actuală. Iată, domnule președinte, care sunt uh, principalele idei din raportul meu. Aștept cu nerăbdare uh, părerile colegilor mei, a raportorilor din umbră și a tuturor colegilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Roșfor, pentru această prezentare limpede a raportului dumneavoastră, această prezentare foarte ușor de urmărit. Sprijinul uh, Cred că uh, toată comisia va sprijini uh, această, acest aviz, dar mai avem uh, chestiuni de discutat. Doamna Roitova dorește să ia cuvântul în numele domnului Busutil, după care voi da cuvântul și altor colegi. Voi lua și eu cuvântul în numele grupului meu și dacă mai dorește cineva după aceea să intervină, poate face. Dar mai întâi doamna Roitova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mai întâi ITP-ul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă prezint două elemente pe care le consideră foarte importante domnul raportor din umbră. Alocările transferurilor de la obiectivul 2 la obiectivul 1. Nu suntem de acord cu... Suntem de acord cu folosirea actelor delegate pentru a lua decizii cu privire la programele anuale de lucru. Astfel, este foarte, import, este foarte interesant faptul că domnul raportor a propus elaborarea unei alte anexe care să stabilească alocările bugetare pe fiecare obiectiv al programului, ceea ce nu se regăsea în propunerea inițială a comisiei. Pentru stabilirea acestor alocări, acestor credite, noi avem uh, unele îngrijorări, fiindcă raportorul propune reducerea fondurilor la obiectivul 2 pentru o majorare a fondurilor la obiectivul 1. E adevărat că siguranța produselor reprezintă un obiectiv foarte important, dar trebuie să avem foarte mare atenție să nu reducem fondurile alocate obiectivului 2, care se referă la informare și instruirea consumatorilor, foarte necesare uh, în ceea ce privește împuternicirea consumatorilor și drepturile acestora. Acestea sunt importante și în ceea ce privește folosirea în condiții de siguranță a produselor în afara instrumentului RAPEX, care nu poate să fie singura, singura noastră cale de atingere a siguranței produselor s-ar putea să treacă unele produse, să scape controlului RAPEX, iar consumatorii trebuie să fie informați, să știe cum stau lucrurile și să-și cunoască drepturile. Obiectivul 2 este extrem de important, mai ales în vremuri de criză economică. Consumatorii eh, trebuie să fie mai informați pentru a garanta o mai bună funcționare a pieței. Iar informația este aer pentru consumator și uh, este uh, combustibilul pieței interne. Iar uh, în acest sens, reducerea fondurilor pentru obiectivul 2 este și mai îngrijorătoare, dar fiindcă aici este vorba și de contribuții aduse acțiunilor comune între organizațiile de consumatori, inclusiv rețeaua CEC. Iată un alt motiv de ce domnul raportor din umbră se opune acestei reduceri, Pen, un alt aspect pentru care se opune domnul raportor este faptul că se mai adaugă un obiectiv important. Este vorba de sporirea vizibilității centrelor, um, um, centrelor europene ale consumatorilor. Chiar dacă n ar mai rămâne finanțarea la obiectivul 2 de la anumite acțiuni care uh, expiră acum, aceste sume ar trebui să fie investite în alte acțiuni folositoare în cadrul acelui obiectiv și să nu fie transferate fondurile către alte obiective. Apoi, date eh, solide și de calitate. Aceste informații sunt eh, foarte importante pentru consumatori și le permit să facă alegeri în cunoștință de cauză, să aleagă cu produse de calitate și asta conform eh, preferințele lor. Iată de ce se pune accent pe, pe consolidarea capacităților de prelucrare a datelor și pe uh, îmbunătățirea, răspândirea informațiilor prin uh, site-uri pe internet de comparație a prețurilor. Uh, aceste inițiative sunt foarte importante, după părerea domnului raportor din umbră. În același timp, aceste inițiative ar putea să fie consolidate prin acțiuni care să aibă ca scop uh, stabilirea unor indicatori de date comuni și Uh, încurajarea companiilor private să disemineze date prin site-uri de, compara- de comparații. Iată de ce trebuie să se promoveze folosirea corectă a datelor în cadrul organizațiilor private și nu numai la nivelul uh, organizațiilor publice, fiindcă aceste date și informații reprezintă principala sursă de informare a consumatorilor. Mulțumim tuturor în concluzie pentru cooperare. Thank you, Mrs. Roisova. Now, Mrs. Irigoyen. Mulțumesc, doamna Roitova. Acum, doamna Irigoyen. Sí, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Quiero ante... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze față de domnul Roșfor, am fost la o altă comisie și nu am putut să vă ascult intervenția. Totuși vreau să vă felicit pentru raportul pe care um, l-ați redactat. Este unul excelent. Nu am avut timp să îl analizez în detaliu, dar am uh, vreo câteva observații de făcut, dacă îmi permiteți. Cadrul financiar se confruntă acum cu noi provocări și trebuie să facă față unei uh, piețe interne destul de dinamice și de complexe. Trebuie de asemenea să relansăm activitățile economice, trebuie să ne asigurăm că avem suficiente resurse pentru a garanta o informare mai bună a cetățenilor asupra propriilor drepturi și, de asemenea, o protecție mai bună a drepturilor lor. Domnul raportor a subliniat aceste lucruri, mai ales atunci când a venit vorba despre bunurile și serviciile transfrontaliere. De asemenea, sunt de acord cu domnul raportor atunci când uh, vine vorba despre consolidarea rolului organizațiilor de uh, consumator, pentru protecția consumatorului. Ele nu sunt foarte cunoscute, dar au un rol foarte important în informarea cetățenilor. De aceea, în vedere resursele limitate, trebuie să creăm platforme pentru a ne asigura că este mai ușor pentru consumator să aibă acces la informație. De asemenea, este nevoie și de un schimb de bune practici și de educare a consumatorilor. De asemenea, și categoriile vulnerabile de consumatori trebuie protejate și este nevoie ca acest lucru să se reflecte mai bine în raport. Deci, uh, cred că uh, eu am propus uh, câteva amendamente la textul comisiei. Mă bucur că este de asemenea abordată și accesibilitatea Deci îl felicit pe domnul uh, Rochefort pentru munca excelentă pe care a depus-o și voi prezenta amendamentele din partea grupului meu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Rule. Mulțumesc și eu domnului raportor pentru munca excelentă pe care a depus-o și pentru explicațiile pe care le-am auzit. Cred că mi-a întâmpinat uh, observațiile. Cred că um, suntem de acord cu direcția pe care a luat acest raport. Unii dintre uh, deputați au făcut câteva observații generale, nu doresc să le repet, dar am câteva întrebări. În primul rând, amendamentul 31. Acolo vorbiți despre ADR și ODR. Vorbiți despre două documente legislative care adoptă poziții diferite. Poate că ar fi mai bine să să ne concentrăm mai bine pe, OD, pe ADR. Pe ODRM, cer scuze. În ceea ce a spus uh, doamna, în ceea ce privește spusele doamnei Roitova cu privire la obiectivele bugetare, abordarea este una bună, dar aș dori să aud și poziția comisiei în acest sens. Apoi, la amendamentul 44. Trebuie să facem mai mult în acest domeniu, după părerea mea. Dacă este să ne uităm la sistemul IMI, dacă dorim să îl extindem, și asta dorim să facem, atunci trebuie să ținem cont și de protejarea datelor. Nu se pune problema de uh, schimb de date, ci de protejarea datelor. Deci aici vom introduce un amendament. Mulțumesc, doamnă Rule. Am și eu câteva observații de făcut. Cred că unul dintre cele mai importante puncte recurente la această comisie și a apărut și în raportul doamnei Bastos, este preocupările uh, cetățenilor. Adică faptul că foarte mulți bani sunt investiți de către comisie și de către statele membre în anumite domenii. Totuși, cetățenii nu știu, nu cunosc facilitățile care le stau la dispoziție pentru rezolvarea propriilor probleme. S-a vorbit despre centrele de protecția consumatorului și pentru protecția consumatorului și cred că acestea nu sunt foarte bine cunoscute, după cum s-a spus. Uh, în misiunile noastre le vizităm în mod regulat, am fost în Cipru ultima dată și primim foarte multe materiale folositoare de acolo, dar ei nu au resursele pentru a putea să uh, pună aceste informații la dispoziția consumatorilor. De asemenea, s-a vorbit despre conștientizarea unor probleme precum um, etichetele ecologice, um, marketing și așa mai departe. De asemenea, um, s-a vorbit despre felul în care consumatorii își procură informațiile. Angajarea consumatorilor este una destul de mică și este vorba, în al doilea rând, și despre banii pe care îi investim la nivel european, despre pârghii și cum vor multiplica statele membre această investiție făcută de noi. Și asta mă duce la indicatorii de performanță. După părerea mea, nu avem foarte mulți indicatori de performanță cu privire la vizibilitatea și conștientizarea la nivel de consumator, înțelegerea pe care o au consumatorii a instrumentelor pe care le au la dispoziție. Este nevoie de ținte clare pentru îmbunătățirea acestei conștientizări. Este nevoie de interacțiune și trebuie să știm care este numărul cetățenilor afectați. Vedem că există din ce în ce mai multe plângeri, din ce în ce mai mult curaj din partea consumatorilor, dar numerele sunt încă destul de mici. Și consider că acest program este o nouă șansă pentru noi să construim, uh, să ne bazăm pe structurile pe care le avem la dispoziție și să le vindem, practic. trebuie să ne uităm la centrele, la instituțiile care au cea mai mare vizibilitate. Trebuie astfel uh, să interacționăm mai mult cu consumatorii. Dacă este să ne uităm la raportul doamnei Bastos, vom vedea că dacă cetățenii își cunosc problemele și uh, dacă știu cărei autorități să se adreseze și nu fac acest lucru, nu contribuie la piață așa cum ar trebui. Aceste lucruri mi se par absolut fundamentale dacă dorim să um, maximizăm valoarea programelor pentru consumatori. După cum vedeți, această legătură este importantă. Este nevoie de presiune externă, prin informare, um, la nivel de stat membru și la nivel de uh, organizații pentru protecția drepturilor consumatorului. Trebuie să avem niște ținte pentru conștientizarea la nivel de consumator. Cred că um, raportul doamnei Perez cu privire la uh, categoriile vulnerabile este foarte important pentru că aceste categorii nu au acces la instrumentele Um, pe care le au la dispoziție cei mai mulți cetățeni, de exemplu, internetul. Deci, oamenii care au nevoie cel mai mult de aceste servicii sunt um, cei mai puțin accesibili. Deci trebuie să ne concentrăm să facem eforturi și în acest sens. Și aici putem aduce o contribuție și se leagă foarte bine și de raportul doamnei Bastos de mai devreme. Trebuie să um, punem la oaltă toate aceste servicii pentru consumator. Trebuie să uh, consolidăm această idee a portalului Your Europe. Dacă nu avem foarte multe mărci, să zicem, care se uh, răspândesc și care ne risipesc investiția, practic, dacă avem o singură marcă pe care consumatorii să o cunoască și pe care să o poată accesa, atunci ar fi mult mai ușor pentru ei. Și Comisia face eforturi în acest sens și cred că și noi trebuie să profităm. Dacă doresc ceilalți colegi să intervină. Nu. Atunci voi da cuvântul uh, doamnei Miner pentru a face observații cu privire la raportul domnului Rochefort și ne vom întoarce la discuția legată de actele delegate, pentru că și eu doream să spun ceva. Dar voi, voi uh, lăsa remarcile mele până după răspunsul comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc domnului raportor și staffului său pentru munca depusă în acest raport. Am colaborat îndeaproape cu ei și le, le mulțumim pentru atenția pe care au acordat-o acestui regulament, acestei propuneri de regulament. Ne mulțumește faptul că există susținere din partea întregii comisii pe ansamblu pentru uh, fondul acestui, acestei propuneri. Și îmi pare bine că avem câteva păreri comune. Dar există, după cum ați bănuit pe domnule președinte, câteva probleme asupra cărora nu cădem de acord. E vorba despre câteva chestiuni orizontale. În primul rând, actele delegate. Înțeleg dorința acestei comisii de a menține influența uh, asupra uh, țintei fondurilor. Dar poziția comisiei este foarte clară și anume și ea se menține și pentru toate programele pe care le-am propus Parlamentului. Acest program nu este unul care îndeplinește criteriile pentru acte delegate. Aceste criterii sunt expuse în articolul 290 al Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene. Actele delegate sunt pentru aplicarea generală, pentru legislația non-esențială. Și serviciul meu și serviciul juridic al Comisiei sunt de părere că un program anual de lucru nu se încadrează în această definiție. De aceea propunem actele de, actele de punere în aplicare pentru uh, programele de lucru și dorim să ne menținem părerea. Vă înțelegem uh, dorința de a vă exprima părerea cu privire la prioritățile pentru programul de lucru și cu siguranță putem ajunge la un compromis pentru a ajuta Comisia să își exprime avizul în mod oportun, aviz pe, care să îl incorporăm în program. Cea de-a doua chestiune, defalcarea fondurilor, uh, așa cum este ea descrisă în, în, descrisă în anexă la regulament. Propunerea Comisiei nu este incorporată în regulament, în regulamentul propriu-zis. De aceea, nu are forță obligatorie. Acesta este tiparul normal pentru toate propunerile legislative ale Comisiei, mai ales cele care au o funcție în principal financiară și este în conformitate cu articolul 28 al regulamentului, al regulamentului financiar. Așa se face atunci când sunt fuzionate mai multe programe financiare și astfel se poate menține consecvența atunci când vine vorba despre un anumit nivel de uh, acordare de fonduri. La nivel practic, discuțiile din această dimineață au arătat că alocarea de fonduri nu reprezintă o știință exactă. La început, În plus, vreau să zic că diferite acțiuni se pot fi caracterizate în uh, moduri diferite. După cum a spus doamna Roitova, într-o campanie pentru siguranța produselor. Asta poate fi uh, clasificată conform obiectivului 1, siguranța produselor, sau conform obiectivului 2, uh, educarea consumatorului. Cred că și din punct de vedere juridic și din punct de vedere practic, nu dorim ca această defalcare indicativă să intre în cadrul uh, actului juridic. Este indicativă, după cum am spus, și va varia de la an la an. Acum, la chestiunile mai specifice, în ceea ce privește indicatorii despre care a vorbit și domnul președinte. Suntem uh, conștienți și de acord cu dumneavoastră că acest sistem de indicator nu este perfect. Este foarte dificil să găsim uh, indicatori utili pentru un program de acest fel. Deci suntem deschiși la discuție și la sugestiile dumneavoastră. Și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, avem nevoie de indicatori acolo unde există eficiența costurilor și unde este fezabil să colectăm datele care demonstrează dacă ne îndeplinim țintele sau nu. Ați vorbit despre implicarea consumatorilor uh, cu diferite servicii la nivel național și la nivel european. Avem informații în acest sens. De exemplu, în ediția de primăvară a tabloului de, de bord pentru uh, uh, piața consumatorii, pentru uh, piața internă și pentru protecția consumatorului, uh, am întrebat consumatorii dacă uh, au încredere în organizațiile pentru protecția consumatorilor, uh, dacă știu despre acțiunile de monitorizare a pieței din uh, statele membre, dacă, aceste, dacă sunt toate măsuri în acest sens. Deci avem informații în acest sens, dar este vorba despre informații cu privire la cunoașterea Um, recunoașterea serviciilor europene, uh, recunoașterea logourilor. Este foarte costisitor să colectăm asemenea date. Am făcut uh, sondajul de capacitare acum ceva vreme și sperăm să-l putem repeta în fiecare an, dar și acesta este destul de costisitor. În ceea ce privește centrele pentru protecția consumatorilor, Vă mulțumim pentru sprijinul în acordarea de uh, fonduri suplimentare. Sunt de acord cu faptul că trebuie să îmbunătățim uh, vizibilitatea la nivel de consumatori. Am avut o astfel de campanie în 2011, a avut succes și s-ar putea să o repetăm. Dar aici intervine o problemă. Atunci când vorbim cu aceste centre, cu membrii rețelei, ei sunt îngrijorați cu privire la resursele care s-ar putea um, adeveri insuficiente atunci când consumatorii chiar vor deveni conștienți de existența lor și vor apela din ce în ce mai mult la ele. Pe site-urile uh, pentru compararea serviciilor și bunurilor. Acestea fac parte dintr-o gamă mai largă de intermediari de încredere și îi ajută pe consumator să înțeleagă um, marea de informații în care se înneacă. Cred că noi la comisie avem oarecare rezerve în um, elaborarea de astfel de site-uri. Asta pentru că, în afară de modelele de afaceri uh, care se dezvoltă și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu sunt exhaustive, că nu sunt uh, obiective sau fiabile, există și alte modele. Uh, am văzut um, din ce în ce mai mulți regulatori care creează astfel de site-uri și, și de asemenea este uh, Uh, o zonă în care organizațiile pentru protecția consumatorilor sunt din ce în ce mai active. Deci mă tem că intrăm pe un sector în care oferta există deja. Ne dăm seama că organizațiile de consumatori trec prin uh, o perioadă dificilă și trebuie ca ele să își uh, sporească sursele de venit. Cred că am răspuns la cele mai multe întrebări. În ceea ce privește educația consumatorilor, suntem de acord cu uh, raportorul. Trebuie să uh, învățăm lecțiile care au apărut în urma evaluării. Deci, în loc să avem o abordare de sus în jos, trebuie să avem una mai interactivă, să avem un portal sau o platformă unde putem face un schimb de bune practici, putem să le oferim uh, educatorilor uh, posibilitatea de a accesa materiale uh, dintr-un anumit stat membru prin adaptare, prin traducere și așa mai departe. Președintele, mulțumesc foarte mult. Înainte de cuvintele domnului raportor, cu privire la actele delegate și actele de punere în aplicare, Conferința coordonatorilor a primit un briefing cu privire la acest lucru și cred că doamna Miner știe acest lucru. Am înțeles că unul dintre acordurile propuse este acum deferit Curții de Justiție pentru ca aceasta să își exprime avizul. este nevoie de un cadru juridic mai extins și serviciile juridice ale Parlamentului de asemenea se ocupă de această problemă în momentul de față. Trebuie să discutăm cu raportorul și cu comisia să vedem dacă putem face progres în acest sens. Pentru că este totuși o problemă foarte importantă Aici trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem face pentru protecția consumatorilor. Cred că toate dosarele pe care le negociem cu Consiliul la ora actuală conțin astfel de chestiuni cu privire la utilizarea actelor delegate. Este un aspect, un aspect delicat și cred că se negociază la diferite uh, niveluri și în diferite forme aceste lucruri cu Comisia. Deci trebuie să ajungem la un compromis satisfăcător. Aceasta a fost uh, o chestiune pe care am abordat-o în calitate de președinte și cred că trebuie să fim atenți. Domnule Roșford, dacă doriți să răspundeți la ce ați auzit și dacă doriți să vorbiți despre uh, calendar și alte probleme. Mulțumesc, domnule președinte, aveți dreptate, nu vom deschide pe fond problema actelor delegate în raport cu cele executive, însă cum spunea și comisia, aceasta este o chestiune orizontală și, evident, vizează mai multe comisii, chiar dacă poate noi suntem uh, printre primele comisii care pot să abordeze frontal această problemă. Ar trebui așadar să adoptăm o poziție comună între toți raportorii Parlamentului European pentru a putea să apărăm după aceea clar această poziție. Și aici nu mai spun uh, nimic în plus. Apoi, în ceea ce privește problemele abordate de colegii raportori din umbră, mai întâi, e bine, Aș dori să mulțumesc, doamne Roitova, pentru că a susținut această propunere în legătură cu actele delegate. Am uh, înțeles uh, care sunt impresiile dânse și ale celorlalți colegi în legătură cu această schimbare uh, între repartiția financiară pentru cele patru obiective. În primul rând, această repartiție nu pune în discuție faptul că obiectivul numărul 2 rămâne cel mai important, Uh, la, rămânem la 34% pentru acest obiectiv. Apoi, în ceea ce privește transferul dinspre uh, obiectivul 1 uh, spre obiectivul 2 a celui 3%, e bine, trebuie spus că suntem într-un context de globalizare care vizează practicile de consum ale cetățenilor Uniunii Europene și e important să avem acces la chestiunile care țin de protecția securității pot să vă spun că există probleme cu produsele care vin din China. Peste 15% uh, dintre aceste produse nu pot fi reperate. E vorba de sectorul uh, îmbrăcămintei și al jucărilor, care este uh, foarte important pentru um, copiii noștri, pentru copiii celor 500 de milioane de consumatori europeni. Apoi, în ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv, e bine, această mică reducere uh, cred eu, ține de faptul că trebuie să fim mai exigenți, mai eficienți, mai uh, operativi atunci când vine vorba despre uh, indicatori. Și dumneavoastră, domnule președinte, ați spus acest uh, uh, lucru în calitate uh, de președinte și în calitate de raportor din umbră din partea grupului dumneavoastră că e important să nu confundăm acești indicatori. E important ca acestea să fie, aceștia să fie intuitivi și uh, trebuie să maximizăm efectul de levier cu statele membre. Sunt uh, de acord uh, în totalitate cu acest uh, concept. Apoi, uh, S-a vorbit aici despre consumatorii cei mai vulnerabili. În raportul meu propun mai ales să ținem cont de locul lor esențial în ceea ce privește căile de atac însă înțeleg că doamna Rigoen uh, va face uh, propuneri pentru a modifica textul în ceea ce privește consumatorii cei mai vulnerabili uh, cu privire la mai multe aspecte. Vom uh, analiza aceste sugestii cu foarte mare atenție. Doream să-i spun doamnei Râle că în ceea ce privește amendamentul 23, ne regăsim în filozofia celor pe care le-am afirmat în legătură cu indicatorii, adică obiectivul nostru atunci când vorbim despre ADR și ODR este să susținem mai ales schimbul de bune practici, adică să punem în comun, uh, să schimbăm uh, informații pentru a fi mai uh, eficienți atunci când putem folosi tot ceea ce avem la dispoziție ca experiențe pozitive în statele membre. Doamna Rul a vorbit uh, și despre amendamentul 44. Acest amendament uh, vizează tocmai uh, modernizarea instrumentelor informatice și a bazelor de date. Precizez, evident, că nu vorbim de tratamentul datelor individuale, ci de tratamentul datelor care au intrat în sistemele existente și care se referă la schimburile economice și la consumul însuși. Deci nu există amenințări uh, uh, pentru anumite persoane în ceea ce privește acest amendament. Însă sunt de acord uh, să uh, intensificăm verificarea acestor date. Cât privește Comisia, am vorbit deja despre problema actelor delegate. Uh, dar în ceea ce privește uh, aspectele bugetare, sunt de acord cu comisia care ne spune într-o anumită manieră, suntem drăguți uh, cu voi și vă solicităm uh, o repartiție. Ori uh, voi încercați să modificați repartițiile atât de mult încât să avem de face aproape cu o directivă. E bine, ventilarea pe care o propunem noi cu excepția programului 1 uh, și 2, uh, pe care o propuneți chiar dumneavoastră, e una care presupune un uh, acord. Am ajuns la opinia că ar trebui să avem o abordare orizontală pentru că există o discuție deja între Parlament și Comisie în legătură cu posibilitatea în care am putea reflecta la Uh, o repartizare a fondurilor în legătură cu aceste proporții de finanțare. Și în cel urmă, domnule președinte, în ceea ce privește calendarul, cred că uh, îl cunoașteți deja. Termenul pentru înaintarea amendamentelor uh, a fost stabilit pentru 14 mai la prânz. Apoi vom vota în cadrul comisiei noastre pe 20 iunie 2012. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult uh, pentru uh, activitatea depuse în legătură cu acest subiect. Uh, cred că pot să vorbesc în numele tuturor raportorilor din umbră, spunând că de-abia așteptăm să ajungem la un acord satisfăcător cu dumneavoastră, pentru că acest lucru este crucial pentru activitatea noastră care privește pe consumatori. Mulțumim foarte mult, doamnei Miner, că a venit la reuniunea uh, comisiei noastre în această dimineață. Și acum uh, trecem la un subiect cu totul diferit, ca parte a activității noastre cu privire la piața unică pentru bunuri. Este vorba despre un regulament armonizat pentru vehicule cu privire la nivelurile de zgomot emise de acestea. Este un uh, raport al Comisiei uh, pentru Mediu pentru că ei sunt responsabili pentru acest uh, subiect, însă clar există anumite subiecte importante care se leagă de integrarea acestui fenomen în, în omologarea de tip a vehiculelor pentru care suntem noi responsabili și E clar că există anumite aspecte care țin de consecvență aici uh, și anumite aspecte noi care țin de nivelul de zgomot uh, produs de vehicule electrice. Comisia MV uh, a detaliat mult munca cu privire la acest subiect și avem alături de noi uh, raportorul numărul din partea SND, o avem pe doamna Rule, uh, care este raportorul numărul din partea grupului meu și așa mai departe. Avem uh, prima ocazie să discutăm acest subiect. Avem, cred, și un reprezentant din partea Direcției Generale pentru Întreprinderi din Comisiei. Vă voi da cuvântul puțin mai târziu. Acum dau cuvântul uh, raportoare pentru a-și prezenta raportul, apoi uh, vor interveni raportorii din umbră și apoi comisia va avea ocazia să uh, răspundă. Doamna Weisgerber, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați raportori din umbră, doamnelor și domnilor, la ultima lună a Comisiei am avut ocazia să schimbăm uh, primele opinii în legătură cu acest dosar. Comisia responsabilă pe fond este Comisia ENVI. Și noi uh, am uh, lucrat după un calendar impus de aceștia. Se dorește un vot în comisie în iulie. Așadar, avizul nostru trebuie încheiat la timp uh, pentru a putea să le fie predat, pentru ca comisia responsabilă pe fond să-și poată desfășura activitatea conform acestui calendar. Am transmis deja raportul meu în engleză. Avem acum și celelalte versiuni lingvistice, prin urmare cu toții vom putea să îl analizăm. Aș dori să prezint încă o dată cele mai importante aspecte. Mai întâi, în termen general, uh, subiectul este foarte important pentru protecția sănătății, este un alt subiect care se leagă de vehicule, însă nu uh, un subiect care ține de poluanție sau emisiile de dioxid de carbon, ci despre uh, emisiile uh, fonice. Ne dorim uh, vehicule mai uh, silențioase, care să ne protejeze astfel uh, sănătatea, pentru că zgomotul constant poate să ducă la probleme de sănătate majore, de exemplu, probleme circulatorii, probleme care țin de anumite perturbări ale somnului și alte asemenea probleme de sănătate. 210 uh, milioane de uh, persoane, aproximativ jumătate din uh, populația Uniunii Europene, sunt expuși la niveluri ridicate ale zgomotului. În același timp, încercăm să îmbunătățim calitatea aerului și încercăm să îmbunătățim emisiile sonore pentru a proteja sănătatea. E bine, în avizul meu am încercat să mă acces pe aspectele din raport uh, care afectează protecția consumatorilor, pentru că uh, acestea sunt principalele aspecte la care ne referim uh, aici. M-au interesat și, m-au interesat și informațiile oferite consumatorilor. Așadar, ar fi o idee bună să uh, propunem un amendament din partea întregii comisii în legătură cu acest subiect. Am propus raportorilor din umbră să-și transmită uh, propriile uh, avize. Am discutat și cu colegii din uh, Comisia ENVI, de exemplu doamna Mercus, care a fost foarte uh, deschisă. Uh, Uh, cu privire la subiectul uh, etichetării. Se solicită tot mai multă transparență și mai multe informații pentru consumatori. Deja avem etichetare pentru emisiile de dioxid de carbon, acest lucru este unul pozitiv, avem etichetare pentru zgomotul produs de anvelope, și Comisia spune că este deschisă la etichetare în acest domeniu de asemenea. Aș propune o etichetare așadar pentru emisiile uh, sonore care să folosească la informarea consumatorilor. Aș solicita Comisiei să facă o propunere în acest sens, pentru că aceste aspecte nu se menționează în textul inițial al Comisiei. E important pentru autoritățile locale, în ceea ce privește achizițiile publice, să aibă specificații în contracte uh, care să uh, spună că anumite uh, vehicule care produc uh, un zgomot puternic să nu aibă acces în anumite zone decât în anumite perioade ale zilei. Acest lucru este experimental. În regatul țărilor de jos, doar vehiculele silențioase pot să fie conduse în anumite zone rezidențiale de vreme dimineața. Ne-am dorit așadar un sistem de etichetare și pentru vehiculele uh, personale. Comisia a pornit pe o abordare în doi uh, pași, dar al doilea pas nu este uh, încă operațional. Am avut o dezbatere în legătură cu emisiile de dioxid de carbon și a existat o propunere din partea Parlamentului uh, European pentru un acord uh, uh între grupurile parlamentare uh, pentru a ne fixa un obiectiv pe termen uh, lung, uh, care să vizeze o reducere a emisiilor sonore pe o perioadă mai lungă de timp adică pe o perioadă mai lungă de 14 ani, pentru ca toți uh, operatorii de pe piață să se poată adapta la noile obiective, pentru a-și putea astfel centra pe aceste obiective cercetarea și dezvoltarea. Trebuie făcută o, o diferențiere între tipurile de vehicule și uh, între limitele prag. Comisia a fost criticată din toate uh, părțile, doamna Vesfale a menționat și dânsa acest uh, lucru, și anume clasele de vehicule uh, sunt uh, bazate pe niște sisteme de clasificare învechite. Prin urmare, aș propune să introducem noi uh, clase de vehicule. Doamna Vesfale spunea că ar trebui să introducem uh, mai multe clase, nu doar două sau uh, trei, adică să introducem vehiculele, uh, nu doar vehicule de pasageri și vehicule comerciale. Avem nevoie de clase de vehicule care să se adapteze condițiilor tehnologice actuale. Clasa a treia de vehicule ar putea să fie împărțită în trei subclase pentru o mai bună diferențiere. Așa am putea avea mai multe grupuri uh, diferențiate de vehicule și așa am putea să adaptăm uh, pragurile uh, la fiecare tip de vehicul mai bine. Fiecare tip de vehicul ar trebui să-și aducă o contribuție relevantă la reducerea emisiilor sonore. Asta ar duce la stabilirea unor propuneri mai ambițioase în cadrul mai larg al propunerii Comisiei. Dacă am avea mai multe clase de vehicule, am putea să diferențiem mai bine între acestea și am putea să ne stabilim un obiectiv mai uh, ambițios uh, și uh, pentru clasele de vehicule care sunt mai dificile. Trebuie așadar să diferențiem bine între clasele de vehicule și între diversele praguri care li se aliniază. Aș putea să vin cu câteva idei în acest sens. Ar trebui să reținem faptul că sunt foarte multe legi care se aplică vehiculelor de pasageri uh, și vehiculelor uh, comerciale. Aceste regulamente și directive au o influență complementară unul asupra celuilalt. Euro 4 și 5 Uh, se leagă de uh, vehicule de pasageri mai mici. Avem pentru acestea diverse norme de siguranță. Unele dintre acestea uh, se contrazic și adesea ne putem găsi în situația în care nu se dezvoltă neapărat produse noi pentru care să găsim standarde noi. În ceea ce privește uh, zgomotele, s-a putut obține doar o încapsulare a motoarelor, însă, ca rezultat, uh, mașinile devin mai grele și uh, astfel emit mai mult dioxid de carbon. Mai e un dosar în care ne axăm pe îmbunătățirea pragurilor privind emisiile de dioxid de carbon, adică încercăm să le reducem. Însă, dacă reducerea uh, emisiilor sonore devine uh, prea strictă, atunci ca rezultat am putea vedea că emisiile de dioxid de carbon vor spori, ceea ce ar putea să pună probleme pentru schimbarea climatică. Prin urmare, trebuie să echilibrăm bine toate aceste preocupări. Trebuie să ne aducem aminte că scara decibelor este una logaritmică. N-am știut acest lucru până când nu m-am implicat uh, în acest dosar. Asta înseamnă așadar că reducerea sunetului cu 3 decibeli înseamnă de fapt o reducere cu 50% a zgomotului. E o reducere uriașă. Ne-am putea gândi că 1 sau 2 decibeli nu înseamnă prea mult, însă de fapt uh, valoarea lor este una uriașă. Acest lucru are efect și asupra tehnologiei cu care trebuie să ne confruntăm. Dacă vorbim despre 6 decibeli, atunci vorbim despre o reducere de 70% a zgomotului. 7 înseamnă 90% reducerea zgomotului. Așadar, toate aceste elemente trebuie să fie reținute. Valoarea uh, medie a zgomotului produs de 3 vehicule electrice este de 87,4 uh, decibeli. Ne-am putea gândi că aceste vehicule sunt uh, foarte silențioase. Însă, până la urmă, vorbim despre uh, 67 decibeli ca uh, țintă pentru vehiculele electrice, ca uh, nivel uh, mediu, evident. Domnule președinte, aș dori să mai fac câteva comentarii în legătură cu acest raport. Sunt diverse cicluri de dezvoltare pentru vehicule de pasageri și pentru vehiculele comerciale și cred că ar trebui să facem aici o uh, distinție. Avem 5 uh, până la 7 ani pentru vehicule de pasageri și până la 11 ani pentru vehiculele comerciale. Cred că este important să facem această diferență pentru că există diverse cicluri de dezvoltare pentru aceste uh, vehicule. Apoi, în ceea ce privește zgomotele emise de uh, mașinile electrice, e important pentru uh, armonizarea pieței uh, unice. Uh, să rezolvăm această chestiune. Am solicitat un vot uh, pentru acest subiect doar în comisia noastră, nu și în comisia ENVI însă cred că va trebui să uh, votăm și în Comisia Envi pe acest subiect. Această situație este văzută adesea ca o problemă ridicolă, pentru că există regulamente detaliate în care uh, uh, se specifică clar care sunt zgomotele pe care le pot produce vehicule electrice. Însă, trebuie să existe o anumită adaptare uh, pentru a se uh, preciza exact uh, tipul de zgomot pe care aceste vehicule pot să-l producă. De exemplu, un zgomot similar făcut de cel de, al unui motor. Dacă cei care produc vehicule ies să își axeze cercetările pe obținerea de rezultate, atunci trebuie să există o armonizare a standardelor. Acest lucru este foarte important. Amendamentele mele încearcă în acest sens să răspundă la uh, criticile care mi-au fost adresate. A trebuit să ne asigurăm că avizul uh, Comisiei pentru Piața Unică uh, este luat în considerare în Comisia ENVI. Trebuie să formulăm totul astfel încât Comisia ENVI să poată să accepte poziția noastră. Acestea sunt elementele cheie ale raportului meu. Aștept cooperarea cu raportorii din umbră mai avem niște întâlniri prevăzute, una chiar în această după-amiază. Și uh, mă voi referi la sfârșit uh, la uh, problema calendarului. Până atunci, uh, de-abia aștept dezbaterea. Mulțumim, doamnă raportor. Mai întâi, doamna Vesfal, uh, din partea raportorilor din umbră, are cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Domnule Vascarver, mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de raport. Acum uh, câteva săptămâni am avut primul schimb de păreri pe marginea acestui subiect și uh, cred, domnule Weisgerber, că direcția este foarte bună. Se critică propunerea comisiei exact în punctele importante care necesită critică. Uh, Dumneavoastră ați uh, ridicat uh, aceste puncte care necesită amendamente, nu o să le repet din motive de timp. Multe dintre elementele discuțiilor noastre de acum două săptămâni se oglindesc acum în acest proiect de raport uh, și vă mulțumesc foarte mult. Cu toate acestea, cred că am putea să mai operăm niște schimbări pe aici, pe acolo. E, mâine, mă scuzați, la întâlnirea raportorilor din umbră, ar fi bine să le discutăm, să discutăm și despre categoriile de vehicule și să vedem într-adevăr dacă avem nevoie de o abordare atât de amplă. Aș dori să aplicăm modificări și considerentelor din propunerea comisiei, dar o să mă opresc aici deocamdată, fiindcă mâine putem intra mai multe amănunte cu privire la aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, domnul Mandes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu, în egală măsură, să-i uh, mulțumesc Ani pentru abordarea sa, fiindcă în acest subiect pot apărea conflicte de interese cu alte aspecte legate de mediu și de poluare, deci mă bucur foarte mult că a avut o astfel de abordare. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea acestui regulament. După cum știți, eu sunt pentru regulamente întotdeauna față de directive, fiindcă numai așa va funcționa pe viitor legislația europeană. Asta în primul rând. În al doilea rând, industria auto, auto reprezintă o industrie foarte importantă și inovatoare un sector de mare însemnătate pentru Uniunea Europeană. Astfel încât cred că trebuia îmbunătățit, într-adevăr, la nivel internațional, până la urmă să devină un fel de Silicon Valley uh, pentru industria auto noi uh, avem în regiunea noastră un, uh, o regiune, avem în regiunea noastră un astfel de campus auto plin de inovare care ar putea să fie un exemplu pentru Europa. Am putea să cerem industriei uh, sectorului auto să împărtășească inovațiile astfel încât să fim fruntași la nivelul acestui domeniu. Ania a spus deja foarte multe, însă în, uh, în uh, anii 60 uh, Comisia a estimat că 20% din populația mondială suferă de pe urma poluării fonice. Acum procentul s-ar putea să fie mai mare, deci e foarte bine că luăm măsuri pentru îmbunătățirea acestei situații. Mă bucur că se ține cont de relația cu legislația existentă în ceea ce privește omologarea de tip, se va introduce o nouă metodă de testare, deci aceasta trebuie să fie luată în calcul pentru a nu uh, suprareglementa. Și nu în cele din urmă, bineînțeles, îmi place ideea sistemului de alertă uh, acustică a ONU. Am citit niște articole că în Beijing erau foarte, se înregistrau foarte multe probleme din cauza vehiculelor electrice, dat fiind că acestea nu sunt, nu sunt auzite cum trebuie, nu, nu îți dai seama de apropierea lor. Mă bucur că uh, s-a, s-a a vorbit Ania despre uh, zgomotul uh, uh, animalelor, dar uh, Mie îmi place ideea asta. De ce nu? De ce să nu avem sunete de uh, animale? De ce să nu auzim în loc de motor uh, ropotul copitelor unui cal? Mă rog. Dar uh, aștept cu nerăbdare cooperarea pe marginea acestui subiect și cu ceilalți raportori din umbră și la Comisia Envi uh, vom uh, conlucra îndeaproape. Vă mulțumesc. Very much. Well, maybe. Mulțumesc foarte mult. Poate ar trebui să avem un grup de testare pentru aceste sunete, doamna Brula. Mulțumesc foarte mult! Doream uh, și eu să fac o propunere pentru aceste sunete. Cred că raportul doamnei Weisgerber este foarte bun. Se reușește evitarea uh, Um, acuzațiilor de lucruri absurde și ne menținem în limitele competențelor comisiei noastre. Este o idee foarte bună să oferim informații consumatorilor și îmi plac foarte mult aceste obiective pe termen lung, dar după mine subzistă niște probleme și am înaintat în scris aceste lucruri. Este vorba despre pragurile diferențiate care, după mine, ține de competența Comisiei Envi. Eu aș vrea să nu ne băgăm în acest domeniu, fiindcă m-am cam săturat de toate problemele dintre comisii legate de competențe. Deci vă mulțumesc totuși în final pentru această propunere și pentru cooperare. Aș dori să fac și eu câteva um, comentarii ca raportor din umbră în uh, acest uh, moment. Sunt de acord în termen general cu propunerea. După cum știți, pe mine mă interesează mai ales regulamentele internaționale. Iar această propunere în această propunere, noi ne îndreptăm către metode de testare a zgomotului care vor deveni internaționale. Și eh, este foarte important eh, să menținem acest lucru și eh, să ne aliniem grupului de lucru al CE ONU. Pentru anumite vehicule, categorii, Comisia s-a îndepărtat prea mult de, aceste, de această abordare a CE1 și ar trebui să înțelegem de ce. Apoi, în ceea ce privește uh, zgomotul vehiculelor electrice, ar fi bine să avem standarde mondiale aici, nu neapărat în ceea ce privește uh, mod, uh, categoria de zgomot, ci nivelul de zgomot. Iar mai apoi, în ceea ce privește o chestiune asupra care ne-am aplecat noi, comisia noastră. Este vorba de, uh, de vehicule cu un nivel uh, de zgomot redus. Eu, ca raportor uh, al directivei privind amologarea de tip, am dorit să se introducă o nouă categorie de vehicule pentru accesibile persoanelor cu handicap, persoanele cu un scaun cu rotile. Este vorba de uh, Uh, vehicule care nu sunt produse în număr mare și care intră într-o categorie de omologare de tip aparte. Iar uh, aceste vehicule se confruntă cu probleme foarte mari în ceea ce privește nive nivelele de de zgomot din, din cauza rampelor din spatele, din partea de spate a autoturismului și respectarea acestui nivel, acestor nivele de zgomot de poluare fonică va fi o problemă pentru fabricanți. Asta nu înseamnă că trebuie să fie scutiți de, a, de, a respectarea, de la respectarea acestui nivel, dar trebuie să le dăm timp suficient. Și trebuie să ne gândim uh, și la faptul că aceste vehicule speciale nu sunt uh, în număr foarte mare, nu sunt folosite pentru distanțe foarte lungi, uh, cred eu că sunt folosite pentru drumuri mai scurte, deci expunerea la volumul ridicat de zgomot provenit de la aceste vehicule este limitată. Deci trebuie să ne gândim și la un echilibru, la o proporționalitate, fiindcă dacă ne uităm la datele furnizate aici, ni se pare uh, care este foarte clar faptul că se impun standarde foarte stricte unor categorii de vehicule care nu sunt cele care produc cea mai mare poluare fonică. Iar uh, asta în contextul în care uh, vehiculele mai mici, autoturismele mai mici, fiindcă acum există o tendință către autoturisme mai mici, sunt cele care produc cel mai mare uh, cele mai, cel mai mare nivel de zgomot. Deci am dorit ca Comisia să țină cont de nevoile specifice ale acestor uh, vehicule special, de, specializate care au fost uh, incluse în categoria lor specială și să se includă nivele specia- niveluri speciale de zgomot pentru fabricanții acestor vehicule speciale și rugăm Comisia să, țină, să țină cont de faptul că aceste companii, acești fabricanți nu au resursele marilor producători, deci trebuie să se țină cont de situația lor specială. Iată de ce avem eu de spus și înainte de a da cuvântul Comisiei, aș dori să vă întreb dacă mai doriți să luați cuvântul cu privire la raportul doamnei Weisgerber. Bun. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, aș dori atunci să dau cuvântul doamnei Bonețuto. Sper că nu v-am stâlcit numele de la Digi Enterprise, după care o să dau cuvântul doamnei raportor din nou. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră. În linii mari, cred că putem spune că suntem de acord cu propunerile făcute și uh, putem construi pe baza lor. În ceea ce privește protecția consumatorilor și etichetarea, am spus deja că suntem deschiși acestei abordări. Poziția noastră ar fi că, așa cum am făcut pentru anvelope, să menținem uh, cele două uh, elemente de reglementare separate, odată avem una privind omologarea și cealaltă privind etichetarea. Iar uh, în ceea ce privește etichetarea și informarea consumatorilor suntem de acord. În ceea ce privește obiectivul pe termen lung, da, dacă este mai bine pentru industrie, dacă se bazează pe o analiză a costurilor, suntem de acord. Dacă, bineînțeles, dacă nu se nu are de suferit uh, etapa anterioară pe care am uh, identificat-o deja. De ce acest obiectiv, de ce prima etapă a obiectivelor pe termen lung se referă uh, doar la noile tipuri de vehicule. Categoriile de vehicule. Așa cum am spus deja, suntem gata să uh, să discutăm, să vedem dacă e nevoie să uh, redefinim aceste categorii pentru a ține mai bine cont de diversele tipuri de vehicule și pentru a avea o distribuire a sarcinii mai echilibrată la nivelul fabricanților. Bineînțeles, trebuie să analizăm propunerea dumneavoastră, să vedem dacă este justificată uh, sporirea categoriilor, dar înțelegem raționamentul uh, din spatele acestei propuneri, bineînțeles, în ceea ce privește vehiculele comerciale care uh, Uh, provin din uh, vehiculele vehicule de pasageri, deci uh, aici diferența poate să fie mai clară între vehicule de pasageri și vehicule mai grele. Apoi ceea ce vește compensarea, poate de celelalte regulări, da, într-adevăr, suntem conștienți de această chestiune care a fost discutată și care reprezintă o, chestiune asupra care am ajuns la un acord privind grupul la nivel înalt CARS 21 și că uh, nu dorim să se, se, se creeze un efect cumulativ al reglementărilor și trebuie să există o compensare. Într-adevăr, uh, putem uh, analiza situația să vedem dacă este eficientă și la nivelul costurilor de a avea um, etape diferite pentru vehiculele de pasageri și vehiculele comerciale. La nivelul armonizării internaționale, acum, am încercat într-adevăr să ne aliniem standardelor internaționale existente pe cât am putut. Am, uh, avem uh, noi metode în cadrul grupului de lucru CONU. Același lucru l-am făcut și pentru vehiculele electrice. Prevederile cu privire la emisiile sonore Eh, respectă documentele elaborate la Geneva, sunt chiar o copie a lor și, bineînțeles, eh, dorim să actualizăm regulamentele și să ținem eh, cont de orice evoluție care apare la Geneva. Apoi, în ceea ce privește um, vehiculele specializate, noi avem um, un sistem de omologare de tip uh, care este actualizat uh, în continuu cu privire la aceste vehicule și trebuie spus că cerințele pentru uh, vehiculele mici uh, și vehicule specializate a avut loc de curând și va urma o propunere a Comisiei în scurt timp. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Uh, a avut un schimb de păreri foarte util. Dau cuvântul uh, doamnei raportor Weisgerber pentru concluzii și pentru a ne confirma um, și calendarul. Doamne raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și comisiei pentru acest schimb de păreri foarte constructiv. Aș putea să rezum spunând că mă bucur foarte mult că se dovedește faptul că am putea să înaintăm amendamente comune pe marginea multor chestiuni, printre care etichetarea, de pildă. Eu nu am făcut referire la aceasta în dosar, fiindcă doream să aflu mai întâi ce părere are comisia și ca aceste dosare să rămână separate. Dar da, am dorit și așteptăm cu nerăbdare propunerea comisiei cu privire la etichetare. Cred că ar fi o idee foarte bună ca aici există o legătură cu etichet etichetele, etichetarea pentru emisiile dioxid de carbon. Deci să nu existe etichete diferite pentru emisiile, de, emisiile sonore și emisiile de dioxid de carbon, ci fie la un loc. Mă bucur că această idee a fost bine primită, fiindcă ține de protecția consumatorilor, bineînțeles. Apoi, în ceea ce privește vehiculele electrice, îmi dau bine seama că trebuie să analizăm, să fim foarte atenți la formulare. E păcat că există atâtea dispoziții uh, foarte amănunțite, poate că am putea să modificăm formularea, să se facă oarecare referire la acestea, să vedem cum am putea să formulăm lucrurile pentru a evita o descriere prea amănunțită cu caracter obligatoriu, fiindcă, așa cum a spus domnul Mandesche, dacă vă plac v-ar plăcea să, ca sunetul motorului să fie acela al animalelor, ar fi mai bine ca sunetul motorului să uh, fie uh, totuși cel pe care îl cunoaștem deja. În ceea ce privește categoriile de vehicule, dacă facem o diferență aici uh, între praguri, atunci Comisia are dreptate, ar trebui să existe o legătură între categorii și praguri. Dar am putea să ne aplecăm asupra amănuntelor și uh, pentru a simplifica procesul, poate am, renunțat la unele, am putea renunța la unele categorii, subcategorii, dar este important să se adapteze categoriile de vehicule la uh, nivelul tehnologic actual. Poate am putea discuta mâine cu raportorii din umbră aceste aspecte. A vehiculele speciale, sigur, ne putem apleca și asupra lor, uh, fără probleme. Uh, ar fi bine să vedem și ce, care sunt vehiculele cu uh, impactul cel mai mare și am putea adapta valorile uh, de plafon. Pe alocuri propunem uh, valori mai stricte decât propune Comisia. Bun, toate aceste amănunte am putea să le discutăm cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Acum, calendarul mâine, miercuri, între 2 și 3, ne întâlnim cu raportorii din umbră. Apoi, pe 15 mai, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, 15 mai la prânz, la ora 12, după care pe 20, până pe 20 iunie putem uh, discuta despre amendamente. Iar în iulie vom vota la Envy. Deci a, a, trebuie să respectăm calendarul pentru a ne asigura că colegii de la Envy pot să țină cont de avizul nostru. Bineînțeles, eu sunt membră la Envy și o să prezint uh, punctul nostru de vedere acolo. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc și comisiei. Uh, right, uh, colleagues, uh, we're going to move... Bun. Estimați colegi, o să trecem acum mai departe la următoarele două puncte de pe ordinea de zi pe care le vom analiza împreună. Acestea sunt două rapoarte foarte importante cu privire la SAL și SOL. Colegul nostru lui Greh este acum în convalescență pentru că a fost internat în spital și cu siguranță îi vom, trans- îi vom transmite urările noastre de bine. Mulțumesc foarte mult! Și Reverend Gerhardt îl va înlocui. Și apoi vor interveni raportorii din umbră pentru ambele rapoarte. Cu permisiunea dumneavoastră, îi invit pe cei doi raportori să-și facă prezentările și apoi vom lua comentariile, vom observațiile din sală. Deci, domnul Myers, ok, domnul Schwab reprezintă pe domnul Mayer și apoi um, Urmează intervențiile raportorilor din umbră. Mă bucur foarte mult să îi urez bun venit uh, Cristinei Rusu și, uh, și vreau să spun că am colaborat până acum îndeaproape cu ea și voi da cuvântul după prima rundă de discuții cu membrii. Avem uh, două proiecte de raport în fața noastră și de asemenea doresc să-i urez bun venit um, reprezentantului președinției daneze, Consiliului. Deci, haideți să începem în ordine alfabetică. Vom vorbi despre sal și îi dau cuvântul domnului Gerhard. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Am vorbit cu domnul Grech vineri la telefon și abia așteaptă să se întoarcă la lucru. Știți cu toții cât de mult îi place să lucreze aici în comisie, însă doctorul i-a spus că trebuie să mai rămână acasă o săptămână sau două. Și uh, a fost nevoit să urmeze indicațiile doctorului. Mi-a trimis însă notițele sale Haideți să vă pun întâi în context. Toți cetățenii Uniunii Europene trebuie să poată să circule liber în cadrul Uniunii. Trebuie să se poată folosi de drepturile lor în mod liber și acestea, aceste drepturi includ și posibilitatea de a cumpăra produse și servicii în propriul stat sau din alt stat membru. Pot să fac acest lucru direct sau prin internet. Este un drept important și trebuie să ne ocupăm și de problemele care pot să apară în acest domeniu. Adesea există o lipsă în ceea ce privește sistemele de soluționare a litigiilor. Nu, nu sunt suficiente sau nu sunt destul de bune din punct de vedere calitativ. Comisia Europeană a făcut prima recomandare în acest sens acum 14 ani. Propuneau un uh, sistem de rezolvare a litigiilor, soluționarea uh, litigiilor, dar uh, punerea în aplicare și măsurile luate de statele membre nu au dus la o acoperire suficientă și la, la incompatibil, au dus la incompatibilitate Um, din punct de vedere calitativ, din punct de vedere al accesibilității și funcționează în mod foarte diferit în față de celălalt. De aceea este foarte necesar să colaborăm la nivel european, iar Comisia după un studiu de impact a răspuns la uh, problemele, a răspuns la întrebările legate de problemele care trebuie rezolvate. Îmi cer scuze, eu traduc raportul acum la vedere dintre, din uh, engleză, pentru că engleza mea nu este foarte bună, uh, deci îmi cer scuze dacă, dacă fac greșeli. Avem câteva probleme de rezolvat acum. În primul rând, Există lacune în ceea ce privește acoperirea pe sectoare și uh, acoperirea geografică. Există o lipsă de acces la informații în ceea ce privește sistemele sol și sal și, de asemenea, există și probleme calitative în multe părți ale Uniunii Europene. Acum, rezolvarea acestor, soluționarea acestor ridicii Uh, la ora actuală înseamnă că consumatorii pot să facă cumpărături în alt stat membru atunci când au încredere în mecanismele de rezolvare a, uh, de soluționare a litigiilor. Același lucru este valabil și pentru întreprinzători, mai ales pentru IMM-uri, care nu agrează vânzările uh, și cumpărările transfrontaliere pentru că nu știu ce s-ar putea întâmpla în cazul în care ar apărea uh, o dispută, nu știu ce resurse au la dispoziție în alt stat membru. În plus, atunci când vorbim despre cumpărăturile online, numărul acestora este în creștere în toată Uniunea Europeană. Dar nu cred că ne bucurăm de întregul potențial al acestui domeniu. Dacă sal și sol împreună ele se potrivesc foarte bine în esență și, și cred că ar duce la valoare adăugată în economia noastră. Propunerea Comisiei este una foarte bună, dar este nevoie să o rafinăm pe alocuri. Trebuie să găsim un echilibru mai bun între diferitele sisteme și să corelăm mai bine uh, diferite organisme care se ocupă cu soluționarea litigiilor. În același timp, trebuie să ne asigurăm că propunerea este una practică și eficientă. În ceea ce privește sfera de aplicare, există câteva întrebări. În propunerea comisiei, consumatorii sunt definiți ca persoane care uh, au uh, domiciliul în Uniunea Europeană și care trebuie să aibă acces la instanțe independente și neutre pentru sal. Acestea trebuie să fie eficiente, să existe proceduri corectă pentru ambele părți, trebuie să funcționeze la nivel transfrontalier și trebuie să funcționeze și în țara vizată. Această directivă trebuie să acopere ambele aspecte. Acest lucru este foarte important. Bun. Dacă trebuie să facem diferența între vânzările la nivel național și vânzările transfrontaliere, nu știu cât de bună ar fi această idee pentru că ar duce la fragmentare uh, ar duce la un tratament uh, inegal în uh, protecția consumatorului. În raportul domnului Greh um, stă scris de asemenea că companiile nu trebuie să aibă acces la sal pentru că au alte resurse la dispoziție prin care pot soluționa aceste probleme. Deci, cred că trebuie clarificat că în acest raport este vorba despre consumator strict. Nu dorim ca aceste organisme să fie încărcate cu uh, plângeri din partea companiilor. În ceea ce privește accesul la sistemele SAL, Acestea trebuie să fie disponibile tuturor consumatorilor cu domiciliul în Uniunea Europeană. Deci, în raport se propune ca statele membre să controleze accesul la și calitatea acestor organisme pentru a îmbunătăți nivelul de protecție a consumatorilor. În plus, este nevoie de accesibilitate îmbunătățită la informații, de un acces îmbunătățit la informații și de o transmitere mai bună a informațiilor cu privire la soluționarea conflictului. nu cred că ar trebui să fie posibil ca aceste cazuri să fie respinse pur și simplu. Asta este o chestiune destul de importantă la care domnul Grech ține foarte mult. El de, asemenea a prezentat și un amendament care dorește să rezolve următoarea situație. Atunci când un consumator inițiază o procedură acest lucru uh, nu ar trebui să ducă la uh, constrângeri legate de accesul la un tribunal, pentru că există problema uh, prescrierii. De aceea, dânsul a introdus un amendament care se referă la neutralitate și la independența acestor organisme de soluționare a litigiilor. Ține foarte mult la acest aspect Uh, și este nevoie de el pentru ca consumatorii să aibă încredere în organismele de soluționare a litigilor. Consumatorii trebuie să fie siguri că încrederea lor este justificată. Un alt punct important este transparența. Este nevoie de un nivel mare de transparență pentru îmbunătățirea credibilităților, credibilității pentru ambele părți. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că le sunt disponibile consumatorilor toate informațiile și datele de care au nevoie pentru ca ei să le poată folosi în mod eficient. Organismele acestea trebuie să fie eficiente și trebuie să fie simple, să funcționeze rapid și să nu fie o birocrație prea mare. Acestea sunt principalele criterii. Sal ar trebui să, organismul sal ar trebui să poată um, rezolva aceste litigi în termen de 90 de zile. Îmi dau seama că este vorba uneori despre cazuri destul de complexe și de dificile, dar probabil nu ar trebui să dureze mai mult de 90 de zile pentru că ar fi prea mult altfel. Dacă dorim acces rapid la organismele sal, atunci uh, eu consider că acest uh, acces ar trebui să fie gratuit și Bine, nu în întregime, dar ar trebui să aibă un, uh, un cost rezonabil. Nu ar trebui să depășească costul vânzării respective. În ceea ce privește libertatea și certitudinea juridică, domnul Grech vorbește despre principiul libertății. În principiu, chiar dacă conflictul se soluționează, uh, se, trebuie să existe posibilitatea de a face apel la un tribunal dacă una dintre părți nu este satisfăcută. Acest lucru ar duce la o certitudine, o încredere mai mare în uh, cazul uh, vânzărilor transfrontaliere. În unele cazuri, consumatorul nu dorește să fie exclus de protecția pe care îi oferă sistemul național. Deci trebuie să ne asigurăm că există un echilibru bun între cele două principii. Raportul a introdus și un amendament care spune că ambele părți trebuie să fie informate foarte bine și că trebuie să poată decide dacă doresc o decizie cu forță obligatorie din partea organismului sal sau dacă nu. Deci ar trebui să, fie, să existe o libertate juridică pentru ambele părți. De asemenea, raportorul propune ca înaintea demarării uh, sistemului, uh, mecanismului de soluționare a litigiilor, trebuie să există prevederi uh, prin care ambele părți uh, își exprimă acordul cu decizia finală. Dar aceast, uh, aceast, aceste prevederi nu trebuie să aibă forță obligatorie. Deci trebuie să existe și protecție juridică conform sistemelor naționale. Cred că Asta ține uh, și de suveranitatea națională, de fapt. Acum, cu privire la informare. Foarte mulți cetățeni știu despre existența acestor mecanisme. Deci, cred că este foarte important să facem progrese în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii își cunosc drepturile. De aceea articolul 10 este foarte important. Aici stă scris că consumatorii trebuie informați de companiile de la care achiziționează bunuri și servicii cu privire la existența acestor um, mecanisme de soluționare a conflictelor. Trebuie să ne asigurăm că aceste informații nu sunt oferite în mod birocratic. Deci, IMM-urile nu trebuie să suporte presiune în acest sens. Cred că există câteva prevederi specifice. Aș dori să uh, cerem comisiei câteva linii directoare suplimentare pentru a ne asigura că există o punere în aplicare clară a directivei pentru a îmbunătăți certitudinea juridică. De asemenea, raportorul cere și monitorizare pentru a ne asigura că există continuitate și o bună punere în aplicare a directivei. Trebuie să uh, se poată face și un follow-up. Acest lucru este foarte important. În fine, uh, domnul Greh propune o abordare în trei etape. În primul rând, trebuie să um, rezolvăm lacunele de acoperire a mecanismelor sal, astfel încât să existe o rețea la care o rețea acestor organisme pentru ca consumatorii să știe cărui, cărei autorități să se adreseze. Deci trebuie să aibă acces real la un mecanism de soluționare a litigiilor. Trebuie să depășim și deficitul uh, informațional în ceea ce privește soluționarea litigiilor și, în al treilea rând, trebuie să existe armonizare pentru criteriile de calitate pentru sistemele de soluționare a litigiilor. Așadar, ar trebui să fie clar uh, că organismele vizate uh, sunt de încredere și că sistemul de soluționare a litigilor în Uniunea Europeană este corect și transparent. Așadar, încrederea este importantă. Există câteva articole care vor fi mai controversate, care mai trebuie așadar dezbătute. E vorba despre 22A, uh, de la sfera de cuprindere, Adică dacă cei responsabili pentru soluționarea litigilor vor fi sau nu plătiți. este o problemă de definiție care trebuie rezolvată, articolul 8, în ceea ce privește uh, eficiența. Domnul Greh a spus că comisia ar trebui să ia în considerare perioada de 90 de zile pentru soluționarea unui litigiu. Trebuie să vorbim despre asta, să vedem dacă lucrurile nu pot fi făcute cumva mai repede. Oricum, uh, voi încheia cu câteva chestiuni mai mici. Articolul 10, în ceea ce privește uh, informarea, să vedem cum uh, pot consumatorii să fie informați. Domnul Greh propune să nu se specifice clar acest lucru pe factură, ci în condițiile precontractuale, adică pe uh, site-urile de uh, internet, dacă vorbim despre vânzări pe internet. Așadar, informațiile trebuie oferite, însă comerciantul e cel care hotărăște modul în care transmite aceste informații, pentru ca procedura să nu devină prea birocratică. Evident, nu ne dorim ca IMM-urile să se găsească într-o situație uh, dificilă dacă trebuie să uh, emită facturi pe valori foarte mici. Statele membre ar trebui să aibă și posibilitatea de a discuta modul în care pot uh, oferi acestor organisme pentru soluționarea litigilor uh, reguli procedurale. Sper că am uh, explicat foarte bine ceea ce a încercat să îmi transmită mie domnul Greh. Uh, Aștept dezbaterea, aștept uh, să văd ce ne va spune domnul Atun und Hohenstein în legătură cu uh, Sol și apoi voi transmite rezultatele dezbaterii domnului Gref. Domnul președinte, mulțumim uh, mult, transmiteți uh, urele noastre de bine domnului Greh. Acest uh, raport uh, este unul detaliat, acesta a fost un rezumat uh, bun al celor 120 de amendamente care au fost înaintate. Dau acum cuvântul doamnei Tun pentru a vedea cum stau lucrurile cu raportul dânsei și apoi dăm cuvântul raportelor din umbră. Oricum, doamna Tun are la dispoziție cât timp are uh, nevoie pentru a ne prezenta uh, poziția sa. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Trebuie să recunosc că această muncă a fost foarte interesantă. M-am întâlnit cu lui Greh uh, de mai multe ori și uh, sperăm că se va întoarce cât de curând, pentru că avem nevoie de el la acest dosar. Ne-am întâlnit și cu Comisia Europeană, cu doamna Russo, care este prezentă alături de noi în această dimineață. M-am întâlnit la un mic dejun, nu ne-am discutat despre sol. Um, și um, văd în jur și alte eh, persoane cu care am avut eh, discuții um, vii în legătură cu aceste două subiecte. Discuția a fost importantă și demonstrează faptul că mm, comerțul electronic eh, joacă un rol din ce în ce mai important în Uniunea Europeană acesta ar putea să joace un rol încă și mai mare și ar putea duce la dezvoltarea economică a Uniunii Europene dacă atât consumatorii cât și uh, comercianții ar avea mai multă încredere în uh, acest uh, mod de a cumpăra sau a vinde, mai ales când vine vorba despre tranzacții transfrontaliere. Doar 9% dintre europeni cumpără sau vând la nivel transfrontalier. Doar 12% dintre aceștia însă spun că se simt în siguranță atunci când cumpără la nivel transfrontalier și 46% declară că nu sunt mulțumiți de acest uh, mijloc. Prin urmare, Comisia, când uh, uh, a pregătit această propunere legislativă, a trebuit să se gândească la îmbunătățirea acestei situații. Am lucrat și eu tocmai în acest spirit la acest raport pentru a încerca să îmbunătățim această situație, adică să câștigăm încrederea consumatorilor uh, în uh, piața unică. Asta este șansa prin care piața internă s-ar putea dezvolta. Cu cât există mai multe tranzacții transfrontaliere, cu atât se dezvoltă mai mult această piață internă. Propunerea care a fost uh, înaintată, e bine, vis-a-vis -vis de aceasta, atitudinea mea este să fiu de acord cu domnul Greh, adică uh, platforma uh, de soluționare online a litigiilor trebuie să fie ușor accesibilă, iar pentru consumator ar trebui să fie ușor să facă apel la acest mecanism spunem că 99,9% dintre europeni nici măcar nu au auzit de acest uh, mecanism. Uh, adesea oamenii nu știu cum funcționează mecanismul. Dar problema cea mai mare este că europenii nici măcar nu știu că au la dispoziție acest mecanism. Prin urmare, nu ar trebui să creăm un nou portal de informare uh, european, ci ar trebui să integrăm această platformă SOL uh, într-unul dintre portalurile existente. Aceasta ar reprezenta uh, o schimbare a atitudinii față de uh, opiniile pe care le-am uh, primit. Am putea să integrăm acest mecanism în portalul uh, european care deja există, pentru ca uh, orice european să poată găsi cu ușurință informații și ajutor. Am vorbit despre extinderea domeniului de uh, aplicare, ceea ce cred eu înseamnă că Uh, sol ar trebui să fie folosit nu doar la nivel transfrontalier, ci și pentru chestiuni interne, pentru că pentru consumator nu este clar dacă a uh, cumpărat bunuri uh, la nivel transfrontalier sau intern. Prin urmare, consumatorul este cel care trebuie să decide dacă a fost vorba despre nu, nu consumatorul trebuie să decide dacă este vorba despre o achiziție transfrontalieră sau una internă, ci acest mecanism ar trebui să fie ușor accesibil pentru a găsi uh, o soluție acceptată și de vânzător. Pentru că altfel am crea divizare pe piața internă și mai ales pe piața internă digitală, unde uh, nu uh, există granițe. Aici ne opunem frontierelor a trebuit să obligăm comercianții și vom face acest lucru, să treacă pe site-urile lor uh, internet linkuri către uh, o singură adresă, nu către uh, mecanisme sau proceduri diferite sau către adrese diferite. Ar trebui să existe uh, un uh, singur buton unde să se găsească toate informațiile pentru consumator, iar acest uh, link ar trebui să apară pe uh, site-ul comerciantului. Ceea ce numim noi extinderea domeniului de aplicare, pentru că nu avem alt termen la dispoziție, nu este neapărat o extindere a domeniului, pentru că uh, sol nu rezolvă problema. Este doar o platformă care uh, oferă consumatorului uh, o platformă pentru a înțelege cui anume trebuie să uh, se adreseze. S-ar putea oferi așadar avantaje sporite pentru uh, uh, protecția consumatorului, pentru informarea acestora și pentru promovarea pieței unice. Asta ar presupune costuri suplimentare foarte mici, adică costurile de utilizare a aceleiași platforme SOL. Asta dacă folosim uh, uh, sol și pentru uh, litigii interne. Comisia a inclus în propunerea sa un set de informații în legătură cu modul în care ar putea să arate un formular pentru o plângere. Aș dori să văd modelul uh, de formular. Aș vrea să înțeleg cum uh, se vor derula uh, procedurile. Ce informații trebuie să furnizeze consumatorul, ce formular trebuie să completeze. Și apoi să înțeleg cum va funcționa întreaga uh, procedură, pentru că diavolul se ascunde în detalii aprobarea Parlamentului European ar trebui să presupună că noi am văzut toate aceste modele. SOL se bazează pe uh, traducere automată. Ori noi nu am văzut cum funcționează uh, instrumentele de traducere automată. De aceea am solicitat uh, acte delegate. Trebuie să vedem cum funcționează uh, toate aceste instrumente. Mai există apoi uh, problema limitelor de timp pentru această procedură. Cred că o perioadă de 90 de zile este una foarte lungă, însă cum uh, cele două sisteme SAT și SOL uh, sunt strâns legate, SOL ar trebui să lucreze cu același cadru temporal ca și SAL. Prin urmare, propun ca limitele de timp pentru procedura SOL în sine ar trebui să fie de șapte zile, iar apoi pentru întreaga uh, procedură uh, sol spre sal, m-am gândit la 90 de zile, ca și în cazul sal. E o perioadă care mie mi se pare lungă, dar pentru anumite state membre procedura durează încă și mai mult, probabil chiar ani de zile. Așadar, am introdus uh, niște schimbări mai mari, uh, nu neapărat uh, doar aceasta a folosirii și la nivel intern a sol. M-am referit și la uh, proceduri. Aici uh, există timp pentru înaintare de amendamente până la finele lui uh, mai. Și în acest context pot să spun că informarea mi se pare un element esențial. De asemenea, și limba este un element esențial. Nu vorbim doar despre locul de reședință al consumatorului care se plânge, ci uh, și de limba pe care acesta o folosește. Nu neapărat uh, se folosește peste tot într-o țară aceeași limbă. Deci uh, nu elementul uh, uh, domiciliu ar trebui să fie cel care primează. Formularul de plângere ar trebui furnizat, cum spuneam anterior, în limba consumatorului. Aș prefera să se folosească și termenul de consilieri pentru sol și aș prefera ca sol să uh, fie găzduit de platformele pentru uh, centrele de protecție a consumatorului de la nivel uh, local. A trebuit folosite aceste puncte de contact pentru ca sistemul să fie uh, cu totul clar. Aș dori să mai adaug încă ceva, o informație succintă pentru noi toți, și anume, aș vrea să spun de ce vorbesc atât de mult despre informarea consumatorilor. După părerea mea, există o anumită slăbiciune în ceea ce privește comunicarea între Comisia Europeană și cetățenii europeni, pentru că am văzut uh, cum uh, s-au desfășurat consultările. Comisia Europeană a organizat consultările acum câțiva ani în legătură cu cum ar trebui, uh, cu modul în care ar trebui organizat sol. S-au primit 280 de uh, răspunsuri din întreaga Uniune Europeană. Eu am organizat ceva similar doar în Polonia, pe pagina mea de Facebook, și am obținut 450 de răspunsuri. Cam atât în ceea ce privește consultările. Trebuie să facem ceva în legătură cu informarea consumatorilor. Deci am primit 450 de răspunsuri doar din Polonia, doar pe Facebook. Or, Comisia Europeană, în legătură cu acest subiect, a obținut doar 280 de răspunsuri din întreaga Uniune Europeană. Nu mi se pare prea convingător. Așadar, are nevoie de simplificare și mai bună informare. Aceasta este o chestiune majoră în raportul meu. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, aș dori să mulțumesc Uh, celor doi uh, raportori pentru munca lor cuprinzătoare. Am discutat uh, chestiunea mărcilor și a comunicării în această dimineață, când domnul Roșfor s-a uh, referit la raportul pentru programul consumatorilor. Am putea să integrăm câteva dintre aceste uh, opinii și aici. Uh, Aș dori să avem timp uh, pentru răspunsurile comisiei uh, și pentru intervențiile raportorilor din umbră. Vom începe cu domnul Schwab, uh, care este raportor din umbră în numele domnului Mayer, apoi domnul Repo, apoi domnul Roșfor, doamna Rule, domnul Fox, domnul De Jong, văd că este în sală. Mai sunt și alte eurodeputați care doresc să intervină. Doamna Head, se pare, doamna Hanslick, altcineva? Foarte bine. Așadar, haideți să continuăm cu raportorul din numărul domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele uh, lui Hans-Peter Mayer și aș dori să vă prezint uh, poziția PP-ului în legătură cu raportul grec. Pot să fac asta pe scurt, voi fi foarte concis. Am uh, luat legătura prin e-mail și SMS cu domnul uh, Greh, așadar pot să spun că îi susținem în mare uh, raportul și că îi urăm succes în acest, acest demers din partea grupului nostru. Proiectul său de raport este foarte cuprinzător. Avem 120 de amendamente pe care în majoritate le susținem. Cât privește regula de 90 de zile și excepțiile, suntem de uh, acord. Mulți spun că n-ar trebui să existe niciun fel de uh, termen pentru a avea mai multă flexibilitate, însă pot să subliniez că un sistem fără termene limită nu ar funcționa. Fără termene limită uh, nimic nu s-ar putea întâmpla. Domnul Maier sugerează că și pentru procedura pentru plângeri cu valoare redusă ar trebui folosit același termen de 90 de zile. Însă mai trebuie uh, discutate anumite aspecte, integrarea sistemelor existente în uh, cadrul uh, SAL și, în al doilea rând, ar trebui să vedem cum am putea distribui adecvat costurile. Și aici doamna Atun spunea că sal ar putea fi folosit uh, și pentru uh, litigii interne. Putem uh, aici să stabilim anumite obiective. Apoi următoarea chestiune e să vedem dacă putem sau nu să luăm în considerare litigiile între consumatori și comercianți sau dacă nu cumva pot și comercianții să înainteze o plângere Uh, împotriva consumatorilor, pentru că mecanismul poate să funcționeze în ambele direcții. Există câteva mici chestiuni care ar mai trebui uh, schimbate, de exemplu, uh, căile de atac colective. Și domnul Maier spune că această măsură nu este una obligatorie, ci este una care se desfășoară în afara instanțelor. Așadar, n-ar trebui să existe niște uh, decizii finale în ceea ce privește mecanismul SAL, pentru că doar o instanță poate să ia o hotărâre uh, finală, că există sau nu SAL. Care sunt detalii în legătură cu toate aceste chestiuni menționate? E bine, credem că sistemele deja existente nu sunt neapărat uh, în totalitate imparțiale. Deci, imparțial, Imparțial este termenul pe care l-am folosit. Mai există și o problemă a costurilor, adică dorim să uh, păstrăm cât mai multe dintre sistemele existente. Apoi, în ceea ce privește costurile presupuse de acest sistem, e bine, domnul uh, Greh solicită trei sisteme și doar în cazuri uh, excepționale, spune dânsul, ar trebui să se perceapă anumite costuri. Noi credem că sistemul nu ar trebui să fie chiar gratuit, ci uh, poate ieftin. Sistemul ar trebui să presupună costuri suplimentare pentru statele membre, iar uh, consumatorii ar trebui să beneficieze de o anumită valoare de pe urma acestui uh, sistem, să li se pară că merită să cheltuie niște bani pe el. N-avem însă detaliile, dar vi le vom furniza mai târziu. În ceea ce privește litigiile interne, domnul Myers consideră că uh, un sistem uh, de genul acesta ar putea fi uh, încercat. Însă dacă el ar deveni obligatoriu, atunci uh, ar presupune anumite uh, probleme. Nu poate să devină obligatoriu pentru că noi nu suntem competenți pentru uh, acest sector. În ceea ce privește uh, consumatorul și comerciantul, uh, Eh, ei bine, domnul Maia solicită ca comerciantul să folosească eh, sistemul la rândul său împotriva consumatorului. Acestea sunt eh, câteva chestiuni importante. Am trecut peste ele cât se poate de repede. Președinția daneză a pregătit bine lucrurile, iar aici, în cadrul comisiei noastre, Cred că ar trebui să aprobăm nu doar sal și sol, ci și modul în care am putea să lucrăm împreună cu Comisia Jurii, care ne solicită o cooperare sporită în, în baza articolului 50. Cred că va trebui să ajungem la o soluție în legătură cu acest subiect la reuniunea noastră viitoare. Domnul președinte, foarte bine. În ceea ce privește chestiunea cu jurii Uh, e bine, o vom mai aborda mai târziu. Înțeleg că cooperarea deocamdată funcționează bine. Domnul Repo are uh, cuvântul. Mă să sunteți uh, raportor din umbră pentru propunerea doamnei Tun, deci vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Am avut onoarea, cum spuneați, să fiu raportor din umbră din partea grupului SND pentru regulamentul SOL. Aș dori să vorbesc despre câteva preocupări pe care le avem. Pentru început, aș dori să dau atenție faptului că propunerea actuală în ceea ce privește uh, anumite uh, linii temporale foarte stricte înrăutățește poziția uh, consumatorilor. Este imposibil ca consumatorii să acționeze într-un interval de timp atât de scurt asemenea intervale nu vor îmbunătăți protecția consumatorilor, ci din contră. Înțeleg că avem nevoie de anumite termene limite, totuși. O altă chestiune care ne creează confuzii e legată de traducere. Și aș dori să subliniez aici că e importantă calitatea traducerilor pentru protecția consumatorilor se spune că consilierii uh, consumatorilor ar trebui să prezinte toate informațiile importante consumatorilor. Dar eu n-am înțeles cum vor fi făcute aceste traduceri. Cred că sistemele de traducere n-ar trebui să se bazeze doar pe uh, mașinării de uh, traducere, pentru că legislația care uh, uh, se leagă de acest subiect uh, presupune o anumită precizie. E posibil însă ca statele membre să nu aibă resursele necesare pentru a traduce toate aceste texte. Consumatorilor nu pot nici ei făcuți responsabili de uh, traduceri. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să aibă resurse economice suficiente pentru uh, a asigura traducerea. În ceea ce privește tratamentul juridic aplicat uh, consumatorilor, e bine, susțin propunerea conform care ar trebui să existe același calendar pentru sistemul SAL și pentru mecanismul SOL, pentru că altfel am plasat consumatorii pe poziții uh, inegale. Sper că în uh, colaborarea noastră vom putea formula o propunere care să reprezinte o alternativă reală care să îmbunătățească poziția consumatorilor și care să sporească uh, consumul, uh, comerțul electronic la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Repo. Acum, uh, raportul din urmă pentru ambele uh, propuneri uh, și începem cu domnul Roșfor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din urmă pe de ambele uh, raporturi. O să încep cu Sal, raportul unui greș, căruia îi urez însănătoșire grabnică și îl felicit pe colegul Greș pentru un raport foarte bun, foarte bine pus la punct. În primul rând vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus doamna Gebhardt și anume faptul că se restrânge sfera de aplicare sal pentru consumatori. Un punct foarte important. Uh, o chestiune delicată pentru noi, uh, unde am dori să se îmbunătățească textul actual al domnului Greș, uh, este următoarea. Este vorba de faptul care uh, reprezintă o realitate în multe state membre, în unele state membre, și anume că există mediatori la ora actuală care se ocupă de o singură întreprindere și atunci cum rămâne, cum stau lucrurile într-o organizație mai mare, să nu se facă tabula rasa cu tot ce există și ce funcționează bine și tot ce a fost pus în aplicare înainte uh, de a avea mediatori la nivelul întreprinderilor. Și pentru o țară ca Franța, unde avem întreprinderi foarte mari, adesea fiindcă au fost naționalizate sau au fost întreprinderi care făceau obiectul unui monopol și fiindcă uh, Uh, într-un anumit sector avem o întreprindere foarte mare, eu aș dori să se găsească un compromis între exigențele sporite pe care le dorim în ceea ce privește uh, independența și normele și standardele de independență pe care trebuie să le respecte mediatorii și, în același timp, trebuie să existe posibilitatea existenței uh, mai mult a mai multor mediatori într-o întreprindere și aici trebuie să ținem cont uh, de recomandarea de independență din 98 uh, și am putea poate să propunem o categorie juridică separată uh, în întreprinderea în care își, exercitează activitatea mediatorul, dar pe aceste aspecte ne vom, vom discuta cu domnul Greș, vom înainta și amendamente în acest sens în următoarele zile. Sunt de acord cu uh, dorința și, bineînțeles, aici cred că suntem cu toții uh, pe aceeași lungime de unde și domnul Schwab a vorbit despre acest lucru în numele PPE-ului și anume că nu trebuie să existe piedici financiare în ceea ce privește accesul consumatorilor la uh, căile de atac, forme de mediere. Este vorba de un aspect care trebuie lăsat uh, la gestionarea statelor membre cu foarte multă flexibilitate. Uh, Uh, și aici, domnule Harbour, este vorba despre ce spuneați dumneavoastră mai devreme, și anume că mai devreme eram raportor uh, cu privire la programul pentru consumatori. Eu uh, mă opun amendamentul 33 care prevede ca programul pentru consumatori să financeze dispozitive noi de uh, soluționare alternativă a litigilor. Sal, deja am pus prea multă finanțare uh, nu avem prea multă finanțare aici și trebuie să ne ocupăm de obiectivele pe care le avem. Deci acest aspect aici, vreau să vă spun că nu sunt de acord cu ce spune domnul Rugăș în raport. În ceea ce privește calendarul, eu unul uh, sunt uh, de acord să avem același calendar pentru ambele sisteme. Uh, cred că 90 de zile um, calendaristice e mai bine decât 90 de zile uh, lucrătoare, e mai greu pentru consumator să țină minte aceste detalii și cred că este un pas înainte. Sunt de acord și cu faptul, cu propunerea, propunerile rezonabile ale domnului Greș, spunându-se că uh, mecanismele alternative de soluționare a litigiilor trebuie să apară în documente aparte, deci să nu fie o sarcină administrativă uh, împovărătoare pentru întreprindere, deci să nu apară pe fiecare factură, fiecare chitanță. Este foarte important să se mențină caracterul uh, suspensiv uh, uh al căilor de atac, uh, recurgerea la sal, deci trebuie să aibă, trebuie să să aibă un caracter suspensiv în ceea ce privește acțiunile extrajudiciare. În ceea ce privește uh, raportul doamnei Tun, care îi mulțumesc foarte mult pentru activitatea depusă, aș dori să vă spun că din momentul în care uh, mecanismul sol este mai mult uh, unul de orientare decât unul de soluționare adevărată a litigilor, cred că ar fi totuși ușor să permitem ca în uh, la nivel online să existe posibilitatea să mm, beneficiem de acest mecanism și în cadrul unui uh, litigiu offline. Dacă avem un litigiu offline, am putea să, să folosim această platformă de orientare, după care să ajungem la procedura care ne interesează. Este o formă de dispatching până la urmă. Apoi, în ceea ce, ceea ce a spus domnul Neptun cu privire la integrarea acestor aspecte uh, pe uh, site-urile pe care le cunosc consumatorii, site-uri europene. Trebuie să fim foarte atenți aici. Uh, trebuie ca aceste site-uri să nu, de, să nu fie supraîncărcate și noi dorim să ajutăm consumatorii îndreptându-i către site-uri Uh, universale, cum ar fi Europa ta, dar uh, după aceea consumatorii au prea multe informații și nu, -și mai, nu mai găsesc ce caută. Deci, să nu uităm că uh, dacă avem de-a face cu consumatori mai vârstnici, ei, nu, ei se pot încălci în această pânză a webului. Uh, deci uh, sunt sigur că doamna Tun este de acord cu mine când spun că trebuie să fie uh, site-uri prietenoase cu utilizatorii, informațiile să fie ușor de înțeles și ușor de găsit, pentru ca consumatorul să poate să, să se regăsească în aceste informații, să-și găsească drumul în aceste informații. Iată deci ce v-am să vă spun. În final, dacă permiteți, nu sunt de acord cu ce a spus doamna uh, Tun cu privire la cuvântul um, consilier sau mediator. Chiar dacă spunem uh, consilier, pur și simplu, fără consilier pentru consumator, cred că formele, uh, mecanismele alternative de soluționare a a litigilor sunt mai mult decât o simplă consiliere. Deci trebuie să ne gândim că într-o ma- în majoritatea cazurilor este vorba de ceva care soluționează conflictul. E bine, nu știu dacă este o problemă de formulare, de limbă, poate că în alte limbi ale, ale Uniunii Europene e mai ușor de tradus consilier, dar cred că în franceză, în limba franceză, termenul consilier restrânge și reduce oarecum importanța acestui rol. Uh, Mediator, după mine, este un um, un uh, termen mult mai potrivit, fiindcă ni se uh, arată că este vorba de o mediere și este mult mai uh, cu mai multă greutate decât pur și simplu o consiliere, un sfat. Deci, iată care sunt remarcele mele și sper să continuăm mai departe această discuție fructoasă. Mulțumesc foarte mult, domnul Ruler. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, celor doi raportori. Uh, s-au spus deja foarte multe cu privire la acest subiect, nu o să mai reper. repet. În ceea ce privește sol, este foarte important, ne dăm seama uh, cât de important este ca calendarele să fie asemănătoare, să fie aceleași pentru sal și sol. Deci propunerea de 90 de zile este foarte bună statele federale landurile germane propun tot perioada de 90 de zile, cel puțin cele care, cu care m-am consultat. În ceea ce privește Europa ta și aceste site-uri, nu știu ce să zic. Poate că acest sistem ar trebui să aibă propriul său site. Asemenea, antevorbitorului meu, mă tem totuși că s-ar putea să nu fie atât ușor de utilizat acest uh, website poate cei care nu sunt obișnuiți cu internetul ar putea să se piardă uh, până să ajungă la pagina pe care și-o doresc. Dar uh, raportul doamnei Tun este foarte bun și îl sprijină. În ceea ce privește Sal. aș dori să fac câteva comentarii. În primul rând, este important uh, să limităm folosirea instrumentelor pe bază de voluntariat Există în multe state membre proceduri de arbitraj bine reglementate și acestea ar trebui să fie excluse, nu ar trebui să fie enumerate aici, numite aici. Și trebuie să mai nuanțăm lucrurile în ceea ce privește cerințele de informare. Trebuie să le reducem numai la informațiile necesare și uh, ușor de înțeles. Am discutat despre aceste lucruri la micul dejun astăzi dimineață și mi s-a părut întotdeauna că prea multă informație îi induce în eroare, îi, îi, îi tulbură pe consumatori. Iată ce aveam de spus în ceea ce privește independența. Bine, nu, nu vreau să, să repet ce s-a spus deja, mă opresc aici, vă mulțumesc. Bun. <laughs> Mă bucur că toată lumea are de adăugat numai lucruri importante. Domnul Fox, în primul rând, în ceea ce privește sal, uh, Eh, mulțumesc domnului Greș și doamnei Gebhardt pentru prezentare. Sunt de acord cu o mare parte a modificărilor propuse și sunt de acord cu o mare parte a țelurilor domnului raportor în ceea ce privește accesibilitatea și acoperirea sal, informarea consumatorilor și comercianților privind sal și a beneficiilor sale, uh, și uh, reglementarea minimă în acest domeniu pentru a se asigura calitatea, precum și respectarea programelor naționale care oferă mai multă protecție consumatorilor și care se ocupă de caracterul specific național, iar aici mă gândesc la sistemul francez despre care ne-a vorbit domnul Rochefort. Dacă funcționează în Franța, nu văd de ce ar trebui noi să stricăm lucrurile. Sunt de acord cu îmbunătățirea accesului la sal în Uniunea Europeană, dar nu ar trebui să uh, aducem, uh, să, dăun, să dăuneze acest lucru sistemelor existente care funcționează și care funcționează de ani de zile pentru protecția consumatorilor și mediului de afaceri. Mă bucur că s-a exclus posibilitatea de a, de a plângerilor uh, business to consumer, fiindcă aici se dorește rezolvarea problemelor de echilibru între părți, iar uh, astfel de, de plângeri ar fi încălcat aceste încercări, ar fi, s-ar fi opus acestor încercări. Și mă bucur că există posibilitatea de a anula uh, plângeri uh, care au un caracter negativ. Și aici mă refer și la uh, cele 90 de zile care antece pentru pentru dispute financiare, de pildă, ar fi nevoie de mai mult timp. O să înaintez niște amendamente care au ca scop uh, înlesnirea sistemului de soluționare alternativă a litigilor pentru consumatori, pentru ca acest sistem să fie mult mai ușor de folosit în instanță și uh, pentru ca um, uh, plângerile neîntemeiate să poată fi, să poată fi eliminate din start. Iar Uniunea Europeană, în aceste vremuri de criză, trebuie să transmită următorul uh, mesaj clar uh, statelor membre, și anume că ele trebuie să financeze. E clar că nu consumatorul trebuie să scoată bani din buzunar și, în același timp, de ce le cerem statelor membre să plătească? Trebuie să, avem, să dăm dovadă de flexibilitate în ceea ce privește folosirea sal, precum și posibilitatea de a exist, de mandatare un anumit, unui anumit sistem de către autoritățile naționale pentru uh, un anumit sector și aici sectorul financiar este un exemplu bun. Iar aici eh, sunt de acord cu domnul uh, Groș. Avem nevoie de mai multă Roșfort, avem mai multă independență, mai această chestiune este foarte importantă și în urma unei scrisori adresate de patru state membre, vreau să îi solicit domnului Greș și a altor raportori din umbră să, să ajungă la un compromis acceptabil pentru a nu desfința sisteme care funcționează la ora actuală, sisteme existente care și-au dovedit mm, avantajele. În ceea ce privește Sol, mulțumesc doamnei Tun uh, pentru activitatea sa pe marginea acestui subiect. Am ascultat uh, observațiile. Ni s-a spus că există unele probleme între Comisia Europeană și consumatorii europeni. Uh, cumva este un eu, eufemism. Uh, două, 400 de răspunsuri pe Facebook și asta față de 250 de răspunsuri ale Comisiei. Pe mine Mă îngrijorează mm, suprareglementarea, suprapunerea și posibilitatea ca uh, consumatorii să fie induși în eroare în diverse rânduri. Un exemplu foarte bun ar fi faptul că plângerea sol poate fi adresată în orice limbă a Uniunii Europene. Trebuie să fie clar încă din capul locului că consumatorii nu uh, se pot aștepta ca uh, sol să funcționeze în limba maternă a um, consumatorului. Trebuie să se aștepte consumatorii la acest lucru, fiindcă altfel sarcina asupra sol ar fi prea mare. Iar o soluție posibilă ar fi uh, cea din documentul pe care l-ați primit în dosarul dumneavoastră, și anume că sal atunci s-ar desfășura în limba uh, în care a fost încheiat contractul. Dacă contractul, dacă consumatorul cunoaște limba destul de bine încât să încheie un contract, oricare ar fi limba, atunci poate să să desfășoare și soluția alternativă, soluționarea alternativă a litigiilor în acea limbă. Deci ar putea să fie o soluție posibilă. Consumatorii ar trebui să cunoască entitățile sal uh, pe care le pot folosi mediul de afaceri sau care sunt obligate, uh, pentru care mediul de afaceri este obligat, pe care mediul de afaceri este obligat să le folosească. Aș vrea să mă refer și la câteva amendamente, dacă îmi permiteți. Nu sunt de acord cu amendamentul 21, care se referă la faptul că procedura este gratuită. Procedura asta nu este gratuită. Cineva plătește, poate chiar contribuabilul scoate bani din buzunar, ar fi greșit să spunem că ceva e gratis. Dacă spunem că e gratis pentru mediul de afaceri și pentru consumatori, înseamnă că cineva plătește. Contribuabilul, săracul, amărâtul de contribuabil uh, plătește. 29 uh, și 30 și aceste amendamente aduc costuri suplimentare a acestui sistem care are rol doar de portal, amendamentul 33. Nu sunt de acord nici cu acesta, fiindcă nu, um, nu este vorba de avize Uh, subiectivă în ceea ce privește avantajele și dezavantajele diverselor mecanisme de soluționare a litigilor disponibile. Mulțumesc uh, colegilor pentru atenție și aștept cu nerăbdare să colaborez cu domnul Greș și cu doamna Tun cu privire la aceste propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru această prezentare foarte clară a amendamentelor. Este limpede că raportorii și raportorii din umbră colaborează strâns, ceea ce ne și dorim, bineînțeles, pentru a înregistra progres. Doamna Head, doriți să ia cuvântul? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Am uitat pe domnul Dion. Fiindcă ați sosit mai târziu. Încă un raportor din umbră. Și nu în cele din urmă. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să mă refer numai la sal. fiindcă domnul Filidis este raportor din umbră cu privire la sol și nu are încă o părere. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Greș pentru activitate și pentru ce a făcut și pentru prezentarea pe care a ținut-o. Poziția mea ca raportor din umbră este uh, faptul că nu trebuie să renunțăm la lucrurile care merg bine dintr-un exces de zel. Avem nevoie de un uh, anume acord la nivel european cu privire la aceste aspecte, dar nu ar trebui să îngreunăm situația acolo unde nu este nevoie. Avem organizațiile consumatorilor, avem un oarecare nivel de autoreglementare și la ora actuală, iar aceste sisteme funcționează linde și haideți să nu le punem bețe în roate. Sperăm că aceste sisteme să nu fie desfințate, să nu fie stricate prin acțiunile noastre de reglementare la nivel european. din punct de vedere financiar, sunt de acord cu faptul că este destul de ușor uh, să cerem statelor membre să facă uh, una sau alta acum, dar uh, câteodată nu au de unde, nu au cum să facă aceste lucruri, fiindcă pe de o parte le cerem să facă economii și pe de altă parte le cerem să scoată bani din buzunar pentru tot soiul de lucruri care nu sunt ieftine deloc. Deci nu putem să obligăm statele membre să furnizeze finanțare la ora actuală, dat fiind că există sisteme care funcționează cum trebuie la ora actuală. Apoi, în ceea ce privește autonomia, independența, sunt de acord cu ce a spus domnul Fox. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, trebuie să existe o oarecare flexibilitate. Și trebuie să ținem tot timpul cont de costuri putem să creăm o punte de legătură cu industria, în practică, chiar, uh, chiar pe mai multe planuri și putem să, trebuie să facem tot ce ne sunt putință pentru a proteja consumatorii. Dar haideți să nu mergem prea departe. Sunt de acord uh, și cu faptul că aici este vorba despre plângeri adresate de consumatori și nu plângeri provenite din partea industriei sau din partea afaceri, mediului de afaceri. Iar acest, uh, această limită de 90 de zile pentru probleme complexe E oarecare diferență la nivelul contractelor dacă sunt, uh, dacă vorba de contracte scrise pe hârtie sau online? Eu prefer uh, să se menține propunerea comisiei aici. Organizațiile de, pentru consumatori organizațiile de consumatori au spus că consumatorii ar trebui să aibă dreptul de a solicita o consiliere juridic din partea unui judecător și nu din partea industriei. Eu cred, dar nu industria dar nu sectorului industriei. Eu cred că nu e adevărat. Ambele părți ar trebui să aibă dreptul de a merge în instanță. Nu putem să excludem o parte de la accesul la instanță sau la consiliere juridică. Sunt uh, de acord însă în mare parte cu domnul raportor. Mulțumesc, domnule Dium. Îmi pare rău că am sărit peste dumneavoastră mai devreme. Doamna Heder, vă rog, dar uh, vă rog pe scurt, fiindcă nu mai avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului raportor pentru un document foarte bun. Mulțumesc ambilor raportori, bineînțeles. Așa cum a spus domnul Greș, noi ne dorim să ne asigurăm că sporim drepturile consumatorilor și nu drepturile industriei. Uh, industria are și alte modalități de soluționare a litigiilor, deci nu trebuie neapărat să acoperim și acest aspect aici. A trebuit să spunem foarte clar uh, care sunt uh, organismele acoperite de această directivă. Și anume, cele care um, desfășoară activitatea în conformitate cu articolul 17.2. Mai este și întrebarea unde ar trebui să fie furnizate informațiile cu privire la sal de către comercianți. Consumatorii trebuie să aibă acces la aceste informații, dar să nu punem o povară prea mare pe umerii IMM-urilor. Aș dori să întreb Comisia ce părere are cu privire la informațiile care trebuie furnizate cu privire la sal și eh, cum rămâne cu IMM-urile aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții dau cuvântul Cristinei Rusel. Știu că nu avem foarte mult timp, Cristina, dar câteva minute dacă ai putea să iei cuvântul, după care voi da cuvântul pe scurt uh, doamnelor Gebhardt și Thun, după care putem să încheiem aceste discuții. Doamna Hanslich, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Nu v-am văzut pe listă, îmi cer scuze. Nu erați pe lista mea? Doamna Hansley, mai întâi îmi cer scuze, domnule Russell. Mulțumesc, domnule președinte. Eram, eram pe listă, dar mă rog, nu contează. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, raportorilor, raportorilor din umbră pentru activitatea excelentă uh, sunt de acord că atât sal cât și sol ar trebui să fie, să beneficieze de aceleași perioadă uh, uh, perioade de timp. 90 de zile mi s-a părut o perioadă prea lungă, dar după ce am ascultat uh, ce ați spus dumneavoastră, sunt de acord cu această perioadă. Mă îngrijorează ceva ce a spus doamna Gebhardt, și anume, întreprinzătorii, dacă ei, dacă ei nu vor folosi sistemul de soluționare alternativă a litigiilor, trebuie să ne gândim la acest aspect. Încă, una, încă o chestiune ridicată de domnul Tun este și de raportorul uh, din umbra al socialiștilor această traducere automată. Eu am, am folosit traducerea automată de curând. Și și mi s-a... Și, Traducerea a fost absolut ridicolă. Mi s-a tradus uh, președinte al Parlamentului cu difuzor, mă rog. Uh, ce garanție avem dacă folosim aceste traduceri automate? Ce garanție avem că traducerea va fi bună? Ar putea, am putea să gândim la o, ce a spus domnul Fox, poate. Să păstrăm limba în care a fost uh, redactat contractul. Fiindcă că eu nu m-aș bizui pe o traducere automată. Și este foarte important pentru consumator acest aspect. Este vorba despre posibilitatea de a uh, soluționa litigiile la nivel național, cum a spus și doamna Tun. Iar în cele din urmă, dacă îmi permiteți, ar fi foarte bine ca consumatorii să știe, fiindcă adesea consumatorii nu-și cunosc drepturile, drepturile și nu știu unde să se îndrepte pentru a căuta informații. Deci accesul la informații joacă un rol hotărător aici. Nu știu dacă o, ideea cea mai bună este ca toate informațiile să se regăsească pe Europa ta, pe acest portal, fiere. dacă avem prea multe informații la un loc, atunci lucrurile nu înseamnă că, sunt, înseamnă că asta este o garanție că lucrurile se vor desfășura cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Pare rău că nu v-am văzut mai devreme pe listă. Doamna uh, Ruso are cuvântul pare rău că a luat atât de mult timp. I will be as brief as possible. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. În primul rând, mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru munca depusă, mai ales doamnelor, mai ales doamnei raportor Tun și domnului Greh. Și, de asemenea, vă rog să-i transmiteți domnului Greh urările noastre de bine. Doresc să-i mulțumesc de asemenea și doamnei Gebhardt pentru prezentarea dânsei. Suntem de acord cu poziția uh, raportorului, mai ales atunci când este vorba despre lacunele de acoperire, criteriile de calitate și cerințele de informare. În ceea ce privește cerințele um, de informare despre care au vorbit și domnul Rochefort, doamna Rule, uh, noi am fi preferat să se păstreze și informațiile cu privire la facturi și chitanțe și să se găsească o, o soluție pentru menajarea IMM-urilor. Noi uh, considerăm că aceste informații trebuie să se refere la existența sa și nu la mecanismul întreg putem să mai uh, rafinăm puțin, puțin acest punct, dar putem să fim de acord cu propunerea domnului Greh. De asemenea, doream să clarific că la sal propunerea uh, acoperă și vânzările intrafrontaliere și transfrontaliere. Uh, Aici uh, includ și îngrijorările pe care le are doamna Tun în raportul său. Trebuie să spun că această diferențiere uh, s-ar plia foarte bine și pe cerințele politice ale agendei digitale pentru Europa. Vom discuta acest lucru mai în detaliu după masă. Nu um, am discutat despre acest lucru până acum, dar putem să îl luăm în considerare. Am rezerve în ceea ce privește observația domnului Rochefort cu privire la extinderea platformei uh, în offline. Motivul? Acest lucru ar duce la o povară suplimentară pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri. Ar însemna că toate transac- tranzacțiile offline uh, comerciantul trebuie să ofere Uh, consumatorului, adresa de mail și adresa de web, pentru ca informațiile să poată fi încărcate. Cu privire la independență și garanți, garantări, noi considerăm că este important să existe garanții semnificative pentru ca sistemele să funcționeze și vom monitoriza evoluția și poziția um, Parlamentului și Consiliului la acest punct. În ceea ce privește întrebarea doamnei Tun, vă susținem pe deplin intențiile de a simplifica sistemul și de a-l face mai accesibil pentru consumatori și de a-l face cât mai eficient. În ceea ce privește legătura cu uh, Your Europe, au mai spus asta și alți vorbitori, considerăm că trebuie să folosim uh, acest portal uh, cât de mult, dar uh, trebuie să evităm crearea unei etape suplimentare pentru consumator, pentru că platforma trebuie să fie accesibilă în mod direct de către consumator. Dar putem să discutăm, să vedem cum putem um, să vedem cum putem asigura um, o eficiență cât mai mare. În ceea ce privește termenul limită, am luat act de poziția dumneavoastră, am fi pentru un uh, termen limită mai strâns pentru uh, sol, dar uh, suntem de acord cu 90 de zile. E bine, cu privire la decizia cu forță obligatorie, Comisia este pentru propunerea inițială. Uh, Asta îmi dă ocazia de a le răspunde celorlalți raportori din umbră în ceea ce privește flexibilitatea. Da, dorim să ne bazăm pe instituțiile pe care le avem deja în um, umplerea acestor lacune, dar în unele state membre trebuie puse la punct uh, o anumită infrastructură pentru a ne asigura că sunt respectate criteriile de calitate și trebuie să um, analizăm și regulile de procedură pentru a vedea dacă nu cumva este subminată directiva. Uh, sugestia domnului Fox cu privire la limba contractului este una foarte bună și asta mă duce la traducere. Știu că s-au folosit uh, traduceri automate care nu sunt la fel de eficiente uh, cum ne-am fi așteptat, uh, Comisia creează un nou, um, un nou, un nou instrument de traducere automată care să aibă și um, um, traducători în spate și sperăm că acesta să fie cât, de bine, uh, cât mai bine adaptat platformei. Nu mai am multe de spus, mă voi opri aici și cred că am acoperit cele mai importante puncte. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc pentru munca depusă. Președintele, mulțumim și noi foarte mult și mulțumim și interpreților că mm, stau un pic în plus cu noi. Nu cred că avem timp pentru alte observații decât dacă țineți neapărat. Cred că am avut câteva prezentări foarte bune. Vă voi anunța acum, vă voi spune care este calendarul. Termenul limită pentru amendamente 31 mai ora 12. Vom uh, ne vom uita la amendamente în data de 21 iunie, amendamentele de compromis în iulie. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care ați depus-o și aceasta este evidentă în calitatea prezentărilor voastre și în detaliile în care ați intrat. Dormi, uh, dorim să mulțumim și Comisiei pentru munca lor uh, și colaborarea cu noi. Aceasta a fost sesiunea de dimineață. Doresc să vă spun că la ora 3 fix va veni doamna Cross pentru a vorbi Uh, despre agenda digitală. Doresc să vă amintesc de asemenea că la ora 4 votăm raportul doamnei Gebhardt cu privire la accesul la serviciile bancare de bază. Deci, uh, doresc să vă rog să fiți prezenți. Mulțumesc foarte mult, poftă bună!